Dear colleagues, please take seat. I would like to welcome Daniel Nui, Daniel Nui Chair of the Supervisory Board. Dragi colegi, colegi, vă rog să luați loc. Avem uh, invitat aici doamna Daniel Nui. Uh, avem uh, o audiere uh, publică în conformitate cu regulamentul nostru și în conformitate cu acordul interinstituțional de la Parlamentul European și de la ECB. Cred că avem o relație foarte bună, deschisă, transparentă. Vă mulțumesc pentru aceasta. Și astăzi am uh, apreciat să auzim de la dumneavoastră care este evoluția acestui sector uh, în ceea ce privește supervizarea, testele de stres uh, și așa mai departe, MPS-ul și să discutăm măsurile care sunt dezbătute acum la Comisia de la Basel, și avem o rezoluție pe această temă chiar mâine, deci ar fi foarte interesant să putem face un schimb de opinii pe această temă cu dumneavoastră. Vă dau cuvântul, vă rog, pentru o introducere și după aceea vom avea, vom avea dezbaterea obișnuită. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor eurodeputați. Este o adevărată plăcere să mă aflu din nou aici pentru a vă informa în legătură cu mecanismul de supervizare al BCE-ului și uh, dezvoltarea unui mecanism unic de supervizare uh, după prezentarea pe care v-am făcut-o în iunie în fața ECON. și după aceea vă voi prezenta uh, cadrul uh, uh, comitetului de la Basel, pe care l-ați menționat și dumneavoastră, și întrebările pe care mi le-ați adresat. Printre principalele evenimente care au apărut în sectorul bancar, profitabilitatea sectorului bancar rămâne foarte redusă în mod istoric, 5,9% um, în cel de-al doilea trimestru al anului 2016, un pic sub nivelul din 2015, 6,5%, dar peste cifrele din decembrie 2015. Cred că este important să spunem în acest context că rata dobânzii este foarte scăzută, deci nivelul de profitabilitate scăzut nu este justificat și aceasta pentru că rata dobânzii are un impact Uh, și pozitiv și negativ asupra profitabilității uh, și are o legătură directă cu um, cererea de credite. Este nevoie de o susținere a economiei în zona euro pentru a îmbunătăți situația economică pentru sistemul bancar. De asemenea, ne confruntăm și cu o serie de factori suplimentari care au un impact direct asupra profitabilității, incluzând aici uh, concurența din partea non-băncilor și uh, nevoia de uh, utilizare și mai multă a noilor tehnologii pentru a ține pasul cu uh, noile tendințe și cu cerințele clienților, pentru că multe dintre ele sunt deja depășite. Uh, de asemenea, băncile trebuie să-și ajusteze modelul de afaceri, dar uh, nu supervizorii sunt cei care trebuie să recomande un anumit model sau altul pentru profitabilitatea instituțiilor, ci băncile trebuie să se asigure că se ajustează în funcție de noul context. O provocare deosebită pentru bănci este cea a creditelor neperformante, MPL-urile, care sunt din ce în ce mai uh, mari, începând cu 2008, în special în statele mem membre care au trecut prin uh, procese de ajustare economică și unde creșterea economică este redusă. BCE-ul uh, urmărește acest proces, dorește să întărească o abordare de supervizare la nivelul Uniunii Bancare. După cum v-am informat și în scris, grupul de lucru um, asupra creditelor neperformante a publicat um, rezultatele unei consultări în septembrie și a publicat care sunt practicile din statele membre și cadrul legislativ pentru aceste credite neperformante. Pe 15 noiembrie ne vom întâlni la nivelul Consiliului și așteptăm să avem un ghid, un îndrumar pentru începutul anului 2017. De altfel, această problemă a creditelor neperformante depășește competența noastră, de aceea cerem tuturor actorilor implicați să țină cont de obstacolele structurale care fac ca băncile să nu poată soluționa această problemă și să faciliteze restructurarea. E nevoie de progrese în ceea ce privește cadrul uh, uh, insolvabilității și procesele existente în statele membre. Aș vrea acum foarte pe scurt uh, să vă prezint uh, procesul de evaluare pentru 2016 în ceea ce privește supervizarea. Nivelul de risc sistemic este destul de stabil, dar trebuie să se rezolve o serie de provocări. Am menționat deja problema profitabilității a creditelor neperformante. La anumite bănci există și probleme cu guvernanța. De asemenea, testele de rezistență au arătat că există vulnerabilități suplimentare pentru anumite bănci. Așa cum menționam în iunie, în conformitate cu clarificări pe care le-am primit de la Comisia Europeană și de la EBA în ceea ce privește interpretarea legislației europene, noi Am uh, prezentat uh, cerințele din pilonul 2 uh, și ghidul pentru aceste cerințe din pilonul 2. De aceea, mm, cerințele de capital CET1 vor rămâne stabile. De asemenea, vom avea și un al doilea exercițiu care va fi condus sub supravegherea BCE-ului și când vom uh, stabili, uh, stabiliza în sfârșit uh, pilonul 2 pentru toate instituțiile, atunci vom putea face față riscului, însă nu tuturor riscurilor existente în diversele sisteme prin utilizarea elementelor din um, pilonul 1, pentru că nu există o soluție valabilă pentru toată lumea. Avem nevoie și de o abordare instituțională specifică care a fost recunoscută prin abordarea post-criză și a, care a impus niște cerințe de măsurare a riscului pentru pilonul 2. Această abordare trebuie menținută în cadrul noi revizuiri a regulamentului bancar. Și acum voi trece la finalizarea reformelor care sunt uh, discutate în cadrul Basel, reformei de la Basel. În primul rând, calcularea riscului prin modele interne subminează uh, sistemul cadru de la Basel și creează nesiguranță pentru investitorii bancari. Aproape toți supervizorii de pe piață consideră că nu toată expunerea la riscurile de credit uh, este uh, evaluată în mod uh, consistent și um, fiabil. Comisia de la Basel a prezentat mai multe opțiuni alternative, inclusiv revizuirea sistemului de rating în funcție de riscul pe credite și uh, readaptarea anumitor parametri de risc sau înlăturarea totală a acestui model pentru acele expuneri pentru care nu există date suficiente Comisia de la Basel dorește să uh, finalizeze acest sistem revizuirea abordării standardizate pentru riscul de credit cu obiectivul principal de a ajunge la un echilibru între sensibilitatea riscului și simplicitate și revizuirea cadrului pentru risc operațional care include opțiunea de reînlocuire a modelului actual cu un nou uh, model standardizat uh, în funcție de riscuri se pot face și ajustări după un proces de consultare și uh, discuțiile sunt în curs în legătură cu uh, adecvarea nivelului de capital în modelele interne și abordările standardizate revizuite. În același timp, uh, modificările finale au fost făcute și acestea sunt importante pentru a calibra potențialul GSIB, și să se asigure că uh, măsurile de expunere țin cont de toate activitățile în mod adecvat. Echilibrul între sensibilitatea riscului și uh, simplicitate nu este deloc uh, ușor, pentru că trebuie să înțelegem în ce măsură schimbările de politice, politice pot duce la reducerea variabilității fără garanții și impactul uh, schimbărilor din jurisdicție pentru a ajunge la un pachet uh, echilibrat și bun. BCE-ul uh, acordă o foarte mare importanță muncii sale, s-a uh, implicat alături de reprezentanți din zona euro pentru a dezbate chestiunile care se referă în special la țările SSM, în special, la nivelul Basel, BCE-ul s-a implicat în munca de natură tehnică legată de chestiunile care nu au fost rezolvate și în ceea ce privește studiile de impact uh, BCBS. Este esențial să facem o calibrare a acestor reforme, însă ea nu va duce la o creștere, să nu ducă la o creștere semnificativă a cerințelor de capital, așa cum au uh, arătat uh, guvernatorii din uh, grupul de supervizare, lucru care s-a făcut în ianuarie 2016 și reiterat în septembrie 2016. Pe măsură ce dezbateți raportul în legătură cu pachetul legislativ al securitizării, vreau să vă reamintesc faptul că BCE-ul salută propunerile originale ale Comisiei și încercarea de a găsi un echilibru corect între nevoia de a, reanima piața titlurilor europene și nevoia de a avea o atitudine prudentă la nivelul reglementării. Titularizarea poate contribui la Um, o diversificare a finanțării băncilor și, în același timp, uh, este esențială pentru piață. Prin uh, regulamente bine calibrate, cele două acte legislative vor evita repetarea unor greșeli din trecut uh, care au dus la criza financiară și se vor asigura că noile piețe europene care au trecut peste criză în siguranță pot fi reactivate în mod responsabil. În concluzie, vreau să vă spun care sunt dosarele esențiale pentru Uniunea Bancară, inclusiv NPL-urile, și eforturile noastre trebuie să fie completate de acțiuni de politică și de reglementare la nivelul UE și la nivel național bce ul um, este la dispoziția dumneavoastră pentru a vă oferi susținere și vă mulțumesc pentru atenție, iar acum aștept întrebările dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Așteptăm acum uh, um, comentariile colegilor în legătură cu toate chestiunile pe care le-ați prezentat. Uh, domnul Hayes este primul vorbitor. Vă rog. Da, mulțumesc, doamnă Noil. În primul rând, bun venit aici la comisia noastră și vă mulțumim pentru prezentare. Am avut o dezbatere luna trecută pe această temă și am vorbit despre creditele neperformante pe care le-ați menționat la început. Domnul Ria spunea cu acea ocazie că 13 state membre au în continuare credite neperformante în proporție de peste 5%, din care 8 uh, sunt în zona euro. Și vreau să vă întreb dacă ați lansat uh, consultări sau aveți un ghid pentru aceste bănci care sunt implicate, să vedem ce putem face. Uh, în Statele Unite această în Irlanda această proporție este de 14%, mă scuzați. S-au făcut deja câteva îmbunătățiri pe partea comercială și mai puțin pe partea imobiliară, dar este o problemă semnificativă pentru băncile de acolo. Așa că vreau să vă întreb care ar fi sfatul pe care l-ați dat dumneavoastră pentru oamenii politici irlandezi și pentru sistemul de acolo. Cum am putea rezolva această chestiune uh, Uh, nerezolvată a creditelor neperformante, în special pentru următorii ani. Pentru că există obstacole structurale pe care le-ați menționat și care este prioritatea numărul unu din punctul dumneavoastră de vedere pentru a rezolva aceste probleme. Și acum, în ceea ce privește Basel, uh, o chestiune dezbătută îndelung la comisia noastră. Îngrijorarea este că până la urmă vom avea un instrument uh, uh, nu Mm, nu prea uh, bun în ceea ce privește um, accesul pe piață și vreau să vă întreb cum putem ajunge la o, o echilibrare pentru a avea transparență și uh, tot ce avem nevoie. Și ce rezultat ar putea avea testele de rezistență pe care le-ați menționat? Da, mulțumesc. În ceea ce privește situația băncilor um, irlandeze și creditele neperformante, pot să vă spun că respect uh, munca colegilor dumneavoastră în această privință și, de fapt, Persoana care conduce munca noastră este doamna Sharon Donnery, care este irlandeză, viceguvernator al Băncii Centrale și asta tocmai pentru că Irlanda a venit cu soluții foarte bune pe această temă și a înregistrat progrese de-a lungul timpului. Deci uh, ne îndreptăm uh, în direcția cea bună. Ați menționat uh, munca noastră și cu cine lucrăm. Noi lucrăm îndeaproape cu EBA, care este reprezentată la grupul de lucru, care este prezidat de Sharon Dunaway. Un lucru care este foarte bun. Recent am publicat două documente. Dumneavoastră m-ați întrebat ce ghid am putea oferi legiuitorilor. Noi am făcut un uh, exercițiu de monitorizare prin care opt state au fost uh, analizate în legătură cu situația lor, cadrul legislativ, diverse obstacole, uh, managementul companiilor, chestiuni care sunt uh, în mod normal uh, rezolvate la nivel legislativ în diverse acte legislative. Șapte din aceste țări sunt uh, țări cu un nivel foarte ridicat de credite neperformante, una nu, dar oricum analiza a fost făcută pentru toate țările. Și ce am remarcat? Care au fost concluziile acestei analize? În primul rând ne-am dat seama că avem nevoie de uh, reguli pentru situații de faliment foarte bune. Aici trebuie să îmbunătățim uh, munca la nivel european uh, pentru a stabili regulile de faliment pentru companiile europene și aceasta va aduce beneficii dincolo de Uniunea Capitalului pentru aceste companii, pentru investitorii care ar putea fi atrași uh, pentru a uh, face investiții în creditele neperformante, pentru că ei trebuie să înțeleagă care este procedura legală, altfel nu pot fi interesați uh, și nu pot fi atrași pentru astfel de investiții. Deci, avem nevoie de legi, de reguli la nivel european și la nivel național și avem nevoie de judecători care să implementeze aceste reguli. Pentru că există tot felul de expuneri la credite neperformante pentru companii, pentru indivizi, pentru persoane uh, fizice sau pentru IMM-uri. E nevoie pentru toate aceste cazuri de uh, judecători specializați și s-ar putea găsi soluții și în afara instanței. Și acestea ar putea fi interesante. Și acest lucru, de fapt, se întâmplă în ziua de astăzi pentru că multe state care se confruntă cu această problemă um, se îndreaptă în acest sens. Așa că, cum s-a întâmplat în Irlanda, s-a început cu un ghid uh, calitativ care analiza un pic problema și, în paralel, Uh, s-a uh, ființat uh, un grup de monitorizare mixt în care există un dialog continuu cu băncile pentru a se asigura că băncile merg în direcția cea bună, bineînțeles cât de repede pot. Nu toate băncile sunt în stare să meargă la fel de rapid, dar trebuie să fim și realiști și ambițioși în același timp, să ținem cont de situația concretă a fiecarei bănci și de cadrul legislativ din țara respectivă. Acum, în ceea ce privește riscul uh, și cum va fi evaluată norma reformei de la Basel, dacă aceasta va fi un rezultat bun sau nu. Pot să vă spun, în primul rând, mandatul care a fost uh, dat pentru uh, comitetul de la Basel a fost acela de a nu avea o creștere semnificativă de capital. Aceasta este o primă așteptare care trebuie respectată și la aceasta aș adăuga ea, eu o abordare de standardizare foarte bună, simplă, dar sensibilă la risc în același timp, care să se bazeze pe o abordare standardizată care să fie bună. Aceasta ar putea face ca anumite bănci care nu își permit poate să cheltuiască foarte mulți bani pentru a construi noi modele, pentru a le și menține după aceea, să recurgă la o astfel de abordare mult mai simplă, dar uh, sensibilă la risc. Mulțumesc, doamna Pereș. Mulțumesc. În ceea ce privește Basel 3, pentru că acesta este subiectul care ne îngrijorează cel mai mult în ziua de astăzi, pentru că acesta este o expresie directă a muncii uh, Parlamentului European, înainte de încheierea lucrărilor, aș vrea să verific un lucru cu dumneavoastră. Vreau să vă întreb care este principiul, să vedem dacă uh, Uh, mesajul principal pe care ar trebui să-l transmită Parlamentul European, care ar trebui să fie? Dumneavoastră ați uh, gestionat această chestiune a um, identificării riscurilor și vreau să vă întreb care vi se pare că este mesajul principal pe care noi ar trebui să-l adresăm Comitetului de la Basel pentru a ține cont de acest aspect. Și, uh, de fapt, o parte a lucrărilor în cadrul Basel 3 este reprezentată și de această diferență cu americanii, americani care utilizează abordarea standard și europenii care ar utiliza un model intern. Da, trebuie să ne înțelegem aici și pentru asta trebuie să vorbim uh, cu o singură voce, un lucru care nu e întotdeauna ușor de făcut în Europa. Um, pentru că negocierile care sunt uh, foarte serioase și dificile, cum um, am văzut um, să meargă mai departe, am văzut că a fost nevoie tocmai de a transmite un mesaj unic cu o singură voce, pentru că altfel uh, nu putem să facem progrese. Un alt avantaj al acestui mecanism unic este că um, se oferă un cuvânt de spus uh, țărilor care nu sunt în Comitetul Basel, dar care sunt în acest mecanism. Deci, în felul ăsta, suntem mai puternici și mai bine reprezentanți. E important să avem un acord, deci nu încurajăm în niciun fel băncile uh, să spună că dacă nu avem un acord e mai bine decât un acord prost. Nu, eu cred că avem nevoie de un acord, e un lucru esențial pentru că e în joc credibilitatea Comitetului de la uh, Basel și de asemenea a noastră a europenilor. Însă, pe de altă parte, trebuie să ținem cont și de specificitățile sistemului bancar pentru că nu e vorba aici de Europa împotriva SUA sau uh, uh, modelul intern uh, fața modelului standardizat. E clar că Statele Unite pun mai mult accentul pe utilizarea testelor de rezistență, care de altfel sunt uh, și ele niște modele, pentru că nu există astfel de teste de rezistență fără utilizarea unor modele și se utilizează practic uh, modele care sunt descrise în textele europene și în textele Comitetului de la Basel. Însă, mecanismul unic de supervizare, în care sunt reprezentate cele 90, 19 state, este diferit uh, în cele 19 state și pentru ca acest model să funcționeze corect, băncile trebuie obligate să dea dovadă de seriozitate pentru a fi luate în serios în cadrul acestui dialog. E un element de care trebuie să ținem cont. De exemplu, se vorbește foarte mult despre felul în care sunt uh, tratate creditele uh, ipotecare și rolul comitetului de la Basel. Bineînțeles că aceste credite nu sunt doar apanajul uh, americanilor. Deci există o serie de mesaje credibile pe care le putem transmite colegilor americani și nu sunt deloc uh, pesimistă în ceea ce privește cursul negocierilor. Uh, ne putem uh, juca rolul până la capăt, dacă dăm dovadă de seriozitate. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Bermeho, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și bun venit invitațiilor noștri de astăzi. În ultimul document nu s-a ținut cont de multe elemente care afectează în mod direct sistemul bancar și s-au făcut uh, calibrări uh, opace. Nu s-a ținut cont, de exemplu, de Brexit, de activitatea BCE-ului și posibilitatea de a avea noi uh, bule uh, Uh, create prin programul Quantitative uh, Easing, de noile programe de reglementare bancară și au fost omise multe bănci din țări unde există probleme de solvabilitate. Toate acestea fac ca uh, rezultatele să fie puse sub semnul întrebării. Există o lipsă de realism macroeconomic în aceste teste și este o problemă care a fost recunoscută la nivel universal. Așa că prima întrebare Uh, este următoarea. De ce repetați mereu aceeași greșeală? A doua întrebare, în legătură cu independența muncii dumneavoastră, pentru că chiar astăzi am primit răspunsul la o întrebare înscrisă în legătură cu Deutsche Bank și scandalul legat de uh, cumpărarea URCea. De ce s-a inclus această informație și nu cea referitoare la vânzarea altor entități uh, bancare? Uh, Credeți că se manipula informația în legătură cu o bancă care este esențială pentru stabilitatea globală sau nu? În primul răspuns scris, mi se spune pe de altă parte că testele de rezistență nu sunt gândite pentru a evalua uh, riscul sistemic. Și atunci eu mă întreb, dacă nu se poate evalua riscul sistemic pentru o eventuală nouă criză financiară, atunci la ce mai e bun? Acum, în legătură cu Basel, sunteți de acord cu Comisia pentru a scădea cerințele de capital pentru marile bănci? Questions. Uh, you, tell, uh, you are telling that the... Da. Spuneți că testele de rezistență nu iau în calcul toate riscurile la care sunt expuse băncile. E adevărat. Testele acestea de rezistență nu sunt un instrument de previziune economică uh, sau financiară. Ele trebuie să fie ținute către anumite tipuri de riscuri pentru ca să poată să, poată să fie folosite și să se ajungă la rezultate pertinente. Acestea fiind spuse, vreau să vă reamintesc <clears throat> că uh, mecanismul de supraveghere unică mm, au fost hotărâte deci au fost hotărât aceste tipuri de stresuri, de, de, de teste, mă scuzați. Uh, EBA a avut o contribuție semnificativă la propunerea diferitelor scenarii folosite de comisie în previziunile proprii sau uh, în uh, predicțiile pe care le poate face SRB, e vorba de Consiliul European pentru Risc uh, Sistemic sau uh, unitatea de profil de la BCE. Cred că noi suntem singurii, până la urmă, care nu avem un cuvânt de spus în uh, schițarea acestor scenarii și e foarte bine așa, pentru că ar putea să existe uh, un conflict de interese. <clears throat> și atunci noi evaluăm aceste scenarii care ne sunt furnizate și ne facem treaba. Cred că bordul SRB în speță ne aduce acea dimensiune macroeconomică realistă de care avem nevoie, pe care ați menționat-o. Însă problema este următoarea, că avem 28 de țări membre cu, uh, bineînțeles, uh, situații diferite din punctul de vedere al mecanismelor prudențiale macroeconomice. Nu toate țările, nu toate băncile uh, în același moment uh, uh, au sau nu au nevoie, după caz, de instrumente macroeconomice prudențiale. Însă, tocmai testele de rezistență și scenariile respective au, bineînțeles, pe undeva în fundal aceste uh, elemente macroeconomice. Sunt de acord că din când în când ar fi bine să regândim modul în care gândim, uh, în care concepem aceste teste de rezistență, poate că metodologia pe care o folosim de ceva vreme încoace ar putea fi reinventată, putem să discutăm cu EBA, să vedem împreună cu această agenție cum putem să reînnoim această metodologie nu anul viitor, ci mai degrabă un an după aceea, pentru că acesta este ciclul la care, ne la care ne referim. Ce privește ce ne-a spus despre Deutsche Bank, nu sunt de acord aici, pentru că tocmai din punctul de vedere al metodologiei, testul de rezistență vizează un bilanț al băncii static. În fiecare an uh, băncile au un anumit uh, profil, ele evoluează mm, și e clar că noi luăm pulsul odată, în mod punctual, atunci când banca este uh, cumva în pericol. Dar, bineînțeles că acest sistem mai static ne obligă să explorăm în continuare uh, ce se întâmplă cu băncile. Uh, soluția simplă ar fi să uh, dăm un răspuns negativ tuturora, așa prudent vorbind, dar această supraveghere trebuie să fie, bineînțeles, strictă, dură, dar și cinstită. în, am avut un uh, test de rezistență, nu al EBA, ci uh, al STREP, care a fost uh, realizat și rezultatele au fost exact aceleași. Din punct de vedere al operațiunii, a procesului privat, asta am și făcut. Am analizat uh, conturile Deutsche Bank pe 2015 și asta prin intermediul agențiilor de audit uh, Uh, neutre. Nu, noi am făcut asta și autoritățile din China își vor da avizul în funcție de legislația lor uh, respectivă atunci când sunt operațiuni mari de acest gen. Bineînțeles că există niște contacte care sunt uh, făcute uh, sau niște uh, garanții care sunt cumva cerute înainte de a face o astfel de operațiuni de amploare, dar noi avem toate motivele să fim încrezători că am făcut ceea ce trebuie să facem. În primul rând, totul a fost publicat din prima zi a acestui exercițiu. Nimeni nu a, a putut spune că nu a fost informat de la bun început și asta a fost uh, votat de către Consiliul de Supraveghere a EBA și al uh, SSM. Deci asta este situația, așa stau lucrurile, nu credem că am făcut ceva greșit și nu cred că am acordat acestei bănci un tratament uh, aparte față de celelalte. Domnul Gigold, bun venit la această audiere anuală Aș vrea să spun în primul rând că când vine vorba de reglementările financiare, atmosfera parcă s-a schimbat. Uh, s-a schimbat uh, tonul, s-au schimbat modalitățile ce privește anumită abordare a reglementărilor financiare și cred că fără mecanismul unic de uh, supraveghere am avea o concurență, dar nefastă, trăgând în jos uh, performanțele băncilor în Europa. Deci eu cred că faceți o treabă bună în general. Cu toate acestea, consideră, consider că uh, tentația este mare în continuare de a uh, face astfel de lucruri. La ce mă refer? Era vorba de tratamentul acestor credite neperformante și împărțirea dintre pilonul 2 și 3 pentru aceste aspecte. Nu cred că găsește temei în legislația europeană când vine vorba de modul în care se poate răspunde la eventualitatea falimentului bancar a unor bănci mari. Și când vine vorba de tezele de rezistență și Deutsche Bank, trebuie să fie foarte clar un lucru. Regulile spun că poți să faci o derogare dacă tranzacția a avut loc și a fost finalizată. Această tranzacție pentru care s-a obținut derogarea respectivă nu a fost finalizată încă. Pe 2015, deci, a fost de-abia foarte recent uh, confirmată de autoritățile din China. Deci, Iată, ne întrebăm de ce EBA a dat această derogare pozitivă Deutsche Bank în publicația respectivă. Vreau să vă pun această întrebare pentru că nu putem să permitem ca textele, testele de rezistență să fie diferite de la un stat membru la altul și se pare că uh, rata acord, acordată Deutsche Bank a fost de 3% când ar fi trebuit să fie mai mică și scrisoarea către Fabio De Mazi nu ne convinge că chiar v-ați respectat regulile pe care dumneavoastră înși vă le-ați creat, doamnă Nui. Sunt de acord când spuneți că n-ar trebui să schimbăm tonul și atmosfera noilor uh, reglementări, pentru că, de fapt, noi nici n-am terminat perioada aceasta de uh, reglementare. Mai avem încă uh, o fază îndelungată de implementare. Nu trebuie să uităm de unde am pornit, ce am făcut până acum a fost necesar și trebuie în continuare apoi să fie pus în aplicare. Și este exact uh, poziția SSM nu dorim mai multe cerințe la pilonul 1, ni se pare că este suficient ce s-a făcut până acum și iată de ce dorim să uh, avem toate garanțiile legate de cerințe. Cât privește pilonul 2 și liniile orientative legate de scăderea pragului pentru suma care declanșează pragul care declanșează sumele maxime. Există mai multe interpretări, mi se spune, de către juriștii noștri, în sensul că diferitele părți interesate pot să interpreteze în fel și chip aceste prevederi. Am cerut această lămurire, acum am primit un răspuns, suntem obligați să-l impunem în aplicare. Această recomandare se pare că în 2016 cerințele din pilonul 2 plus ce se întâmplă pilonul 3 um, sunt echivalente aproximativ cu ceea ce s-a cerut în pilonul 2 la NPL-uri anul trecut și ne așteptăm ca liniile orientative să fie în general respectate de bănci, domnul Gigold. Însă Uh, ceea ce a sugerat, ceea ce a spus Comisia și EBA sunt lucruri mai stricte decât uh, ceea ce a sugerat dumneavoastră în practică. Și de ce ați făcut asta? Bloomberg, agenția Bloomberg a spus asta și a spus-o cu, cu un detaliu. Nu cred, răspunde doamna Nui. Dar uh, aș fi încântată să discutăm toate aceste aspecte împreună. Și ați menționat presiunea băncilor mari, faimoasa scrisoare la care v-ați referit uh, s-a trimis în 2015 și nu în 2016. În 2015 noi am implementat orientările EBA din acel moment și apoi Comisia a făcut o clarificare ulterioară deci pentru 2016, ceea ce noi am și preluat. Și am considerat așadar că așa trebuie să facem, să punem în aplicare această clarificare suplimentară. Ne așteptăm ca băncile să facă și ele asta, dar în privește sumele, nu există o măsură de tip automat, trebuie să începi un dialog cu banca mm, pentru a vedea cum uh, își plănuiește capitalul și apoi poți să iei niște măsuri de tip supraveghere în funcție de uh, acel, uh, acea sumă distribuție maximă. În ceea ce privește cazul Deutsche Bank, eu cred că am făcut ce trebuia să facem. A spus că acea operațiune trebuia să fie pe deplin finalizată în 2015, dar uh, în aceste condiții banca nici nu mai avea de ce să mai pună întrebarea, pentru că ar fi primit uh, oricum banii direct în cont. Tocmai se găsea într-o situație în care și-a dat seama banca respectivă că lucrurile uh, nu erau așa de simple. Și uh, nu EBA a luat hotărârea să dezvolie această situație, ci și mecanismul de supraveghere european a luat această decizie de a favoriza o deplină transparență și am fost foarte cinstiți, poate nu suficient de duri. Poate ar fi trebuit să fim mai duri, uneori nu este simplu să faci acest lucru, dar uneori uh, este foarte clar că se aduce la niște rezultate un pic uh, absurde. În orice caz, eu pot să vă asigur că am tratat toate băncile pe picior de uh, egalitate. Domnul Baltiere, da, ca să existe un echilibru instituțional, vreau să adaug că, bineînțeles, toate opiniile sunt valabile în acest uh, caz și este foarte clar că și noi, Parlamentul, am avut uh, o uh, contribuție În orice caz, Marco Vali vrea să intervină. Si, grazie, președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am urmărit cu multă atenție răspunsurile doamna, de, doamna, doamna Nui în legătură cu Deutsche Bank în ce privește evaluările și ultimele teste de rezistență pe această operațiune în valoare de 4 miliarde. Uh, care, după cât se pare, a fost finalizată uh, pe 28 decembrie 2015 și apoi, să zicem, perfecționată în cursul anului următor. Și atunci uh, mă întreb și eu și îmi spun că, da, probabil că Uneori se fac niște valori și se iau niște decizii poate mai discreționare. Însă, dincolo de asta, trebuie spus că o bancă, cum este Deutsche Bank, este o bancă sistemică care deja se bucură de un tratament extrem preferențial pentru că nu toate riscurile îi sunt uh, atribuite așa cum se face pentru alte bănci. Și astfel s-a uh, distorsionat piața bancară, pentru că s-a pus accentul pe riscul de credit, pe când uh, cel financiar a fost cu, cu totul și cu totul lăsat deoparte. Deci ați uh, a, avut o marjă de discrație pentru a salva această bancă germană sistemică și deci vă faceți vinovat de complicitate cu uh, marile sisteme financiare internaționale. Dar sunt uh, bănci din Spania cu operațiuni de miliarde Acolo nu s-a putut să se facă astfel de operațiuni. Mi se pare cu adevărat un tratament uh, discriminatoriu și mi se pare că este un mesaj prost transmis pe plan internațional, pentru că se spune că uh, e foarte clar că în Europa suntem în plin conflict de interese pentru că uh, aceste valori uh, nu sunt cu totul comparabile și nu respectă realitatea de pe teren și cine să mai creadă în Uniunea, Europe- în Uniunea Bancară și într-un mecanism unic de supraveghere în condițiile în care tocmai acest mecanism nu se duce să contragareze tocmai cauzele credite, crizei financiare, uh, poarta, uh, creditele neperformante uh, și falimentul băncilor sistemice care nu are loc și uh, hiperbancarizarea economiei care a sufocat economia reală, care este o economie oricum mai sănătoasă decât sistemul bancar care, vă rog să încetați, uh, spune domnul Gualtieri, vă rog, aveți două minute. Da, am pus întrebarea, am pus întrebarea, spune domnul Vali, de ce acest tratament uh, discriminatoriu și de ce în cazul băncii din Spania nu s-a dat dovadă de asemenea larghețe. Mulțumesc. Mulțumesc pentru această întrebare. Să știți că mie nu-mi place să vorbesc despre cazuri individuale de, de bănci, dar vreau să spun că în acest caz despre care ați vorbit, nu s-a întâmplat nimic în 2015 și doar în 2016. Și astfel banca n-a cerut nimic pentru că nu ar fi fost cazul să ceară ceva. Nu știu de unde aveți aceste informații. Nu este ca și cum ar fi situații uh, similare cu rezultate diferite. Nu, situații foarte diferite, pentru că în acest caz spaniol nici nu s-a adresat întrebarea respectivă și deci nu prea înțeleg unde bateți. Știu că a apărut în presă treaba asta, dar nu înseamnă uh, că dacă este în presă este și adevărat. Așadar, uh, cel puțin uh, în acest caz, asta este situația și vă sfătuiesc să uh, contactați deci autoritatea, autoritatea de supraveghere bancară din Spania ca să vă dea mai multe date. Cât privește riscurile financiare, riscurile de piață pe care nu le-am, nu le-am uh, fi evaluat cu suficientă atenție, nu este adevărat. În timpul evaluării complete. Am avut uh, un studiu foarte, foarte strict legat de riscul de piață. Și știm asta pentru că e vorba de riscuri foarte grave care sunt luate de noi foarte în serios. Și asta s-a întâmplat uh, și s-a întâmplat chiar și înainte de izbucnirea crizei. Deci, încă o dată, noi tratăm băncile pe picior de egalitate când vine riscul de credit, vorba de riscul de credit, de riscul de piață și așa mai departe. Cu siguranță nu ne dorim să apară probleme legate de tranzacționare și de tot ce înseamnă riscul de piață pentru bănci. Mulțumesc. Barbara Capel are cuvântul. Uh, da- Mulțumesc, domnule președinte. Domnule, doamna Noi, spuneați pe 19 octombrie că uh, declarați de fapt pentru Reuters că băncile care se vor adapta vor trăi, cele care nu vor da faliment. Asta în contextul acesta deosebit de stufos al regul dispozițiilor bancare, ridică întrebarea uh, cum anume ar putea să se adapteze băncile. Ați schimbat în ultima perioadă o mulțime de reguli și aceasta fiind uh, situația, vreau să vă adresez trei întrebări. În primul rând, uh, concurența și reg- Uh, reglementarea în cazul băncilor și a non-băncilor. Băncile sunt mult mai puternic reglementate decât uh, acele shadow banks. Uh, care uh, și ele reprezintă o mare putere în Europa. Vreau să vă întreb dacă sunteți de părere că aceste shadow banks ar trebui să fie pe viitor reglementate pentru a se crea un uh, teren egal de competiție între ele și uh, bănci. A doua întrebări se referă la riscurile implicate de obligațiunile de stat. Uh, Există acele MRL-uri, etc., etc., care obligă băncile să mm, investească în active cât mai sigure cu putință. Dar pentru a obține profit, băncile trebuie să investească în uh, instrumente mai puțin uh, sau mai riscante. Și spuneați că obligațiunile n-ar fi neapărat cea mai uh, bună idee pentru investițiile făcute de bănci. Uh, pentru că băncile nu uh, renunță la obligațiuni ca instrumente tranzacționate, dumneavoastră spuneați că, ok, se poate se pot stabili uh, noi reguli în ceea ce privește capitalul propriu care să evite anumite crize. Vreau să vă întreb uh, care vor fi efectele genului acestuia de măsuri, care bineînțeles vor duce la scăderea numărului de obligațiuni cumpărate de către bănci pentru statele membre care au și pentru state în general care au nevoie de uh, banii respectivi, banii pe care îi obțin din vânzarea obligațiunilor. Foarte bune întrebări, Eu sper că nu voi uita nimic. Uh, dincolo de faptul că băncile trebuie să-și regândească uh, modelul de sau în ceea ce privește schimbarea arhitecturii bancare pentru a, ca acestea să fie adaptate la situațiile actuale. Da, ce gândesc uh, sau ce se ascunde în spatele acestei declarații ale mele. Eu cred că băncile europene sunt, au arhitecturi uh, cam învechite, deci se pot uh, face îmbunătățiri pentru reducerea costurilor, spre exemplu. Există uh, bănci uh, care se confruntă cu o supracapacitate de servicii. Poate că vor fi uh, de dorit anumite fuziuni, uh, pentru sporirea eficienței. Bine, asta deja se întâmplă în mare măsură. Cam astea ar fi uh, manierele care stau la dispoziția băncilor pentru a se adapta. Spre exemplu, digitalizarea și acest instrument ajută, într-adevăr, băncile să scadă nivelul uh, sau proporția cheltuierilor. Și nu mă refer doar la digitalizarea um, serviciilor oferite client, clienților, ci mă refer uh, și la digitalizarea activităților intrabarcare și, a, uh, și prin acest instrument se pot reduce costurile. În ceea ce privește uh, concurența cu non-băncile, acum, într-adevăr, principiul ar trebui să fie acela al uh, regulilor identice în cazul unui uh, risc identic. Asta atunci când se poate. Într-adevăr, uh, sprijinim uh, propunerea Comisiei în ceea ce privește reglementarea acelui tip de operațiuni bancare numite shadow banking, Asta în cazul în care instituțiile non-bancare periclitează prin activitățile lor libera concurență cu băncile. Deci urmărim toată, toate cele ce se petrec cu mare atenție. Dar să nu uităm că entitățile non-bancare s-ar putea transforma nu doar într-un concurent, ci chiar un avantaj uh, pentru instituțiile bancare. Da, uh, mediul uh, bancar se schimbă și băncile vor trebui să um, facă tot ce le stă în putință pentru a rămâne pe linia de plutire în acest mediu uh, încărcat de concurenți. Tocmai de aceea vorbeam despre sporirea eficienței uh, uh, modelelor de afaceri. Acum, în ceea ce privește expunerea suverană, știm prea bine că nu există active care să nu implice un oarecare grad de risc. Asta am aflat în criză. Știm, de asemenea, că subiectul acesta trebuie neapărat să fie discutat. Să nu uităm că Uniunea Bancară a fost creată tocmai pentru a uh, Uh, să rezolva până la urmă problema aceasta existentă um, sau cauzată de obligațiunile suverane care se află în uh, portofoliul băncilor. Care ar fi recomandarea mea în acest context? Bineînțeles că toate astea vor dura mult timp. Uh, mai avem nevoie de timp pentru a ne atinge o, ambițiile. Uh, dar recomandarea mea ar fi aceea de a începe cât mai curând cu putință, să mergem înainte, să începem așa, um, nu știu, cu pași uh, micuți, care să nu să nu reprezinte un uh, impediment, ci din potrivă un stimulent pentru uh, stabilitatea financiară și bancară și așa, încet, încet, vom obține acel mediu complet stabil pe care ni-l dorim. Domnul Fernandez urmează acum. Jose Manuel Fer Fernandez. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Și eu vreau să o salut pe doamna Nui, Vreau să, vorbesc, uh, să vă întreb uh, uh, ceva în legătură cu recapitalizarea băncii de investiții, unei bănci de investiții din, sau unei case de economii din Portugalia. Vreau să întreb cum anume a fost implicată în această recapitalizare Banca Central Europeană. Și ce se întâmplă după recapitalizare? Informa- informațiile vor fi uh, redirecționate către BCE și, de asemenea, vreau să vă întreb când vă veți întâlni cu directorul general al acestei bănci uh, portugheze, depozitus portugheși, uh, pentru a discuta despre această problemă a recapitalizării. În calitatea mea de supraveghetor în, cad, în cadrul mecanismului unic de supraveghere, trebuie să mă asigur că băncile sunt recapitalizate corect. Asta se aplică și în cazul băncii menționate de dumneavoastră, dar și în uh, cazul altor bănci. În cazul în care banca este una publică, în cazul în care guvernul decide să păstreze respectiva bancă, atunci e normal ca banca să meargă la stat pentru a cere o, recapitalizare. <laughs> Lucrurile sunt chiar atât de simple. Dar, dacă vorbim despre o bancă publică, genul acesta de recapitalizare uh, este monitorizată de directorul Directoratul uh, General pentru Competiție, care trebuie să se asigure că uh, capitalul virat uh, băncii este virat într-o manieră corectă. Există o serie de uh, Uh, criterii care trebuie să fie îndeplinite, de asemenea rata de profit generată de genul acesta de investiție publică trebuie să se ridice la un anumit uh, nivel, dar bine, colegii de la DG Competition v-ar putea uh, da mult mai multe detalii. Lucrul acesta se aplică în cazul tuturor băncilor publice. Eu nu, sau noi nu avem nimic de a face cu acestea. Vorbeați despre o posibilă întâlnire cu domnul uh, Domingues, noul director general al uh, băncii portugheze. Într-adevăr, întâlnirile acestea au loc și trebuie să aibă loc pentru că și noi evaluăm rezistența băncii Uh, în funcție de dimensiunile, uh, importanța băncii, uh, reprezentanții ai noștri se întâlnesc cu reprezentanți desemnați de către bancă pentru a discuta situația respectivei instituții. Asta trebuie să se întâmple. Se întâmplă în cazul tuturor uh, băncilor, uh, fie că sunt publice, fie că sunt private, doar că în cazul uh, băncilor publice, DG Competition trebuie să um, supravegheze investiția făcută de către stat. Asta este singura diferență. Mulțumim domnul Weizsäcker. Mulțumesc, doamne Nui, e o plăcere să vă avem alături de noi. Am o întrebare care merge mână în mână cu rezultatul alegerilor din SUA de dimineața aceasta. Rezultatul uh, alegerilor americane este încă o dovadă a încrederii pe care cetățenii o au în instituțiile politice. Dumneavoastră, până la urmă, sunteți reprezentanta unei instituții care uh, are rolul de a recâștiga încrederea cetățenilor europeni, încredere eh, pierdută după criza financiară. Dar în momentul în care te confrunți cu o asemenea responsabilitate, mă întreb cum anume poți rămâne în continuare precaut. Mă întreb în ce măsură dumneavoastră vă asumați uh, rolul acesta uh, precaut pe care ar trebui să vi-l uh, asumați, în ce măsură rămâneți subiectivi sau obiectivi în contextul acestor bănci publice, private, care trebuie să fie performante și din ce în ce mai performante Vreau să vă întreb, cum anume veți reuși, într-adevăr, să dați dovadă de precauție în următorii în următoarele luni, în următorii ani, pentru a ne asigura că nu pierdem complet în încrederea cetățenilor. Și după aceea mai am o întrebare legată de Basel 3 și 4, și anume, dacă acceptăm existența modelelor de risc la nivelul băncilor, indiferent de eficiența supravegherii, atunci e clar că în strategia de supraveghere trebuie să existe un leverage ratio, asta avem deja, dar și un standard cu privire la output și asta discutăm acum. Vreau să vă întreb dacă ar fi mm, logic ca pentru a putea ține cont de interesele europene în domeniul bancar, uh, ar trebui să renunțăm până la urmă la uh, strategia actuală și la găsirea unei noi strategii de reprezentare mult mai eficientă. Vă mulțumesc foarte mult, sunt conștientă de încrederea investită în mine și în mecanismul unui de supraveghere. E o responsabilitate imensă și bineînțeles că ne dorim să ne ridicăm la nivelul așteptării lor cu care am fost investiți. În ceea ce privește evaluarea cuprinzătoare, ei bine, aceasta a identificat expunerile non-performante, pornind de la o definiție creată de către EBA. Am putut stabili norme cât se poate declare, prudențiale și contabile pentru acoperirea acestor expuneri. Și asta ca urmare a eforturilor făcute deja. Genul acesta de măsuri de precauție, însă nu sunt menite a încuraja băncile să scape repede, repede de aceste active non-bancare prin vânzare pe piață. Noi nu ne dorim lucrul acesta și tocmai de aceea trecem la următorul nivel în momentul de față. Le spunem că e, e bine ca băncile să, să se ocupe de gestionarea acestor uh, active neperformante, dar în același timp uh, Uh, băncile trebuie să ajute economia și să investească în economia, să nu uh, își folosească toate resursele în scopul gestionării acestor uh, active neperformante. Asta, asta le spunem noi băncilor. Bine, noi bineînțeles că încercăm să ținem cont de situația diferitelor bănci, de diferențele existente între sistemele bancare și sistemele judiciare. Încercăm să tratăm tocmai de aceea genul acesta de active, analizând băncile uh, individuale uh, sau pe rând, le cerem băncilor să ne prezinte planurile pe care le-au stabilit pentru eliminarea acestor expuneri neperformante și în cazul în care considerăm că aceste planuri nu sunt suficient de ambițioase, atunci cerem mai mult uh, Uh, cele mai mult din partea băncii cu care avem legătură. Dar, în același timp, datorită uh, orientărilor pe care le-am publicat deja și uh, mulțumită orientărilor pe care le vom publica pe viitor, deci, pe termen lung, vrem să ne asigurăm că aceste tipuri de, de, de Uh, expuneri nu reprezintă altceva decât ceea ce se numește legacy assets. Asta este situația pe care încercăm să o creiem. În ceea ce privește Basel, da, există un uh, risc, un model de, de, de, de risc modelele sunt diferite și uh, nu sunt chiar atât de complicate de înțeles sau de pus în aplicare. Acel leverage uh, ratio, într-adevăr, este un instrument care poate ajuta în cazul în care nu există suficient capital. Dacă vom reuși să validăm aceste modele, dacă reușim să ne asigurăm că uh, sunt într-adevăr de calitate, atunci s-ar putea ca alte instrumente să nu fie necesare sau uh, negocieri suplimentare să nu fie necesare la Basel, dar cine știe, totul va depinde până la urmă de uh, discuțiile care vor fi până, până la urmă sau care vor fi purtate acolo. Important este însă să avem o nouă abordare standardizată, mai simplă, dar și mai rațională. Dacă vom reuși să obținem această, acest deziderat până la urmă, uh, atunci, cu siguranță, băncile nu vor mai fi uh, stimulate să vină cu modele noi care, mă rog, trebuie să fie validate, gestiunea lor costă mult, etc. Uh, majoritatea băncilor sunt, uh, vor să nu se complice prea uh, mult și, prin urmare, standardizarea le-ar putea ajuta. Într-adevăr, uh, cred că vom putea sau am putea la Basel să venim cu o soluție prudentă și stabilă. Mulțumim, Jose Manuel Fernandez. Voi încerca să vorbesc în franceză, pentru că așa n-am avea nevoie, nu vom avea nevoie de interpreți și cred că e mai bine. Consider că transparența este întotdeauna cea mai bună politică și calea cea mai bună, uh, calea ce trebuie să fie urmată. Și trebuie să ne asum, asumăm o cultură a responsabilității. Mi se pare că uneori nimeni nu își asume responsabilitățile. Uh, Parlamentele naționale uh, a adresat niște întrebări băncii centrale europene. Banca Centrală Europeană n-a prea răspuns pentru că n-a considerat că uh, Uh, întrebările sunt suficient de uh, concrete și așa, s-a, așa a rămas totul. Uh, vreau să vă întreb dacă BCE-ul a avut uh, un rol în recapitalizarea băncii portugheze, băncii publice. Vreau să vă întreb dacă ați avut întâlniri oficiale sau neoficiale cu uh, directorii de la această bancă publică. De asemenea, vreau să vă întreb care sunt informațiile care au fost transmise către Banca Centrală Europeană pentru începerea procesului. Ce vreau să spun? Care au fost informațiile obținute cu privire la imparitate, credite, situație, proiecția uh, pierderilor? și când anume au fost uh, colectate aceste informații. Cred că aici e locul în care trebuie să fim într-adevăr transparenți, pentru că, după cum spuneam deja, transparența e, e cea mai bună cale. Da, mulțumesc, mulțumesc că vorbiți în uh, franceză, că uh, întrebarea noastră adresată în france, franceză îmi permite să vorbesc și eu în franceză. Uh, Într-adevăr, transparența este un lucru bun, dar în același timp avem și uh, acel secret profesional care ne obligă să nu vorbim despre absolut uh, toate cazurile individuale. Dar uh, dați-mi voie să vă spun, deci nu pot să vă dau detalii exacte cu privire la acest caz, pot doar să vă spun că am făcut în cazul băncii publice portugheze exact același lucru pe care l-am făcut în cazul altor bănci. În momentul în care băncile nu dețin capital, sunt uh, slăbite. Uh, bineînțeles că le cerem uh, băncilor acestora să se recapitalizeze și să se trateze, să se însănătoșească. Și asta am făcut și în cazul acesta. Am, făcut o, am organizat o misiune la fața locului și am ajuns la niște concluzii. Nu mai știu exact datele la care am, uh, am avut întâlniri în uh, Portugalia, în orice caz toată, pro, uh, toată procedura nu a fost așa pe termen scurt, ci a durat vreo 2 ani de zile. Deci, iată, BCE-ul a avut un rol, totuși, în cadrul supravegherii la care suntem obligați, am purtat discuții cu banca, am avut uh, am beneficiat de toate informațiile pe care băncile sunt obligate să ni le ofere, am, ne-am deplasat la fața locului, am uh, obținut uh, detalii exacte cu privire la fondurile proprii ale băncii acesteia și, până la urmă, uh, banca aceasta, în loc să se adreseze pieței pentru a obține fondurile de care avea uh, nevoie, s-a adresat uh, proprietarului ei și anume statul portughez și astfel s-a ajuns la recapitalizare. Dacă mă întrebați dacă situația asta e diferită de cea a băncilor care se adresează uh, uh, uh, pieței, uh, Vă spun că da, pentru că DG Competition intră și ea în joc pentru a se asigura că banii publici care au fost investiți în această uh, bancă au fost investiți pornind de la aceleași criterii uh, care uh, stau la baza tuturor investițiilor făcute de către stat. Și uh, una dintre cerințele uh, in, esențiale ale investițiilor publice este profitul. Da. Asta s-a întâmplat. Știu că reprezentanții băncii au avut întrevederi cu cei de la DG Competition și au trebuit să dovedească faptul că investiția făcută de statul portughez va genera un, uh, un profit. Altfel, dacă n-ar fi reușit să demonstreze acest profit potențial, atunci uh, banca respectivă nu ar fi primit fondurile publice. S-a mai întâmplat și în alte căzi, cazuri. Deci avem aici de-a face cu uh, un, o recapitalizare în sensul strict al cuvântului, nu avem de-a face cu uh, ajutor de stat. După aceea mă întrebați dacă m-am întâlnit cu domnul Dominguez. Da, m-am întâlnit cu el. Consider că supraveghetorul trebuie să se întâlnească cu toți bancherii. Deci m-am întâlnit și cu domnul Dominguez uh, la Frankfurt. Am participat la o conferință în Portugalia și uh, m-a întrebat dacă ne putem întâlni. I-am zis da, așa cum spun da tuturor, deci întâlnirea n-a fost una excepțională. Uh, Mă întrebați dacă a fost o întâlnire oficială sau neoficială. Mm, nu știu, pentru mine toate întâlnirile sunt oficiale. Dacă îmi dau cuvântul sau dacă vorbesc, consider că m-am angajat să fac ceva și uh, cuvântul meu are greutate, deci am procedat mm, așa cum procedează un supraveghetor. După aceea, au mai existat cu siguranță dialoguri și contacte formale și informale cu uh, această uh, persoană sau între această persoană și alți colegi de-ai mei. Deci e o rutină până la urmă. Mulțumim, domnul Sand. Mulțumesc, domnule președinte. Ați reușit să eliminați dubla reglementare în, în, uh, prin dispozițiile pe care le-ați uh, luat. Asta este un, uh, un fapt în ceea ce privește băncile corespondente. Dar problema e că în ultimii ani băncile corespondente au început să nu uh, să se, confrunt, să se confrunte cu o serie de probleme legate de risc și gestionarea riscurilor. Au existat uh, cazuri de spălare de bani și finanțarea terorismului. Vreau să vă întreb în ce măsură situația acestor bănci ar putea genera excluziunea, până la urmă, a, sau discriminarea unor segmente întregi din populație și ar putea genera o dezechilibrare a pieței bancare europene și, dacă nu, chiar mondiale. Să nu uităm că există state mici în zona euro care, în care astfel de bănci activează și care ar putea fi clar dezavantajate de dispariția acestor bănci. Vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră cu privire la acest subiect și care considerați că sunt uh, instrumentele care pot fi folosite pentru îmbunătățirea situației la nivel uh, european și mondial. I am aware that uh, a number of banks have uh, significantly reduced their... Da, mulțumesc. E vorba de reducerea semnificativă a activităților bancare, care a fost o sursă de îngrijorare pentru anumite țări în uh, cadrul uh, mecanismului unic de supervizare. Și îmi pare rău pentru aceasta, nu eu sunt de vină, nu a fost o cerere a noastră pentru a reduce activitățile bancare corespunzătoare. Motivul este acela de a respecta cerințele referitoare la protecția consumatorului, uh, lupta împotriva spălării de bani și așa mai departe. Eu uh, știu că problema este și riscul este mai mare, băncile sunt conștiente de acest risc, și sper ca atunci când uh, mecanismul unic de supervizare va fi considerat ca fiind uh, jurisdicție unică, uh, dar încă nu am ajuns acolo, sunt de acord cu dumneavoastră. Aceasta este însă speranța noastră, așteptarea noastră pentru viitor. Iar în rest, nu prea îmi dau seama ce se poate face la nivelul meu. nu am competența pentru a mă pronunța. Mulțumesc, domnul Salba. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și vă mulțumesc foarte mult și pentru prezența dumneavoastră, domnului. Aș vrea uh, să vă întreb în legătură cu procesul de securitizare, pentru că sunt uh, raportor pe această temă. Vreau să știu care este părerea dumneavoastră în legătură cu această abordare și, pe de altă parte, există voci aici la Parlament care ar dori să crească nivelul riscului cu 20%. Da, mulțumesc. În primul rând, se va implementa pachetul anterior de la Basel, și aceasta va duce la o reglementare mult mai dură față de securitizare. Deci acest lucru are deja loc. Acum, în ceea ce privește securitizarea simplă și transparentă, avem nevoie de uh, o atitudine mai prudentă, pentru că un produs bun nu este neapărat bun și din punctul de vedere al securitizării, deci propunerea din partea BCE-ului, din partea Comisiei am avut o propunere rezonabilă, deci o susținem. Acum, uh, referitor la cerințele de uh, reținere, acum avem un nivel de 5%. Eu cred că pentru o securitizare simplă, transparentă, acest nivel, acest prag este suficient. Nu cred că ar fi justificat să cerem mai mult. Pentru alte tipuri de securitizare, probabil că dacă ar fi vorba de un nivel mai ridicat de risc ar putea fi o idee bună, însă din punctul meu de vedere, pentru o securitizare simplă și transparentă, cum spuneam, nivelul de 5% este rezonabil și ar trebui să fie menținut. Mulțumesc, doamna Kylie. Mulțumesc. Doamnă Nui, în primul rând vreau să vă mulțumesc uh, pentru răspunsul pe care mi l-ați dat uh, la întrebarea mea legată de Banca Nordica în care spuneți că veți utiliza toate instrumentele de care dispuneți pentru ca toate băncile din zona euro să aibă un nivel ridicat de supervizare. Și ne așteptăm uh, la un rol ridicat din partea dumneavoastră pentru a uh, implementa uh, legislația în centrul și la periferia UE, ținând cont și de riscurile operaționale. Am însă o întrebare legată de creditele neperformante, în special în țările din Sud, pentru că obiectivele care au fost stabilite de MUS, de exemplu, pentru Banca Greciei, aceste obiective sunt greu de atins ținând cont de contextul actual administrativ. S-au uh, făcut câteva concesiuni uh, în ceea ce privește procedurile extrajudiciare, dar uh, ținând cont de gravitatea crizei și de extinderea garanțiilor care doresc să protejeze în primul rând um, rezidenții primari care trăiesc în condiții precare, sunteți um, dispusă să aplicați astfel de condiții sau aveți sugestii cum puteți rezolva această problemă? Da, mulțumesc. Cadrul pe care l-ați menționat este unul care a apărut prin condițiile pe care le-am impus la nivel instituțional băncilor elene și guvernului elen. În ceea ce ne privește pe noi, nu am ajuns atât de departe uh, referitor la uh, expunerea neperformantă. Ne aflăm încă în consultări Uh, cu Europackage până la jumătatea lunii noiembrie și la momentul acesta nu ne putem aștepta ca băncile să implementeze pe deplin acest pachet, care va fi disponibil și terminat abia la sfârșitul anului 2017. Însă monitorizăm situația pentru ca băncile să facă ceea ce trebuie și ne centrăm în special pe problema la nivel global, pentru că există tot felul de uh, expuneri neperformante, uh, e vorba de persoane mm, fizice, IMM-uri, companii, fie că e vorba de credite pentru consumatori sau credite ipotecare, uh, locuință primară sau secundară și așa mai departe. Uh, nu știm ce categorie ar trebui să fie soluționată cu întietate, dar uh, probabil că uh, locuințele uh, reședință, domiciliu principală nu va fi o prioritate și oricum este o idee bună pentru bănci și pentru companii să rezolve această problemă, pentru că dacă doresc să reintre în ciclul de afaceri, dacă doresc să obțină credite, dacă sunt destul de puternice pentru a obține credite, atunci înseamnă că trebuie să-și curețe și uh, uh, bilanțul și aceste expuneri neperformante trebuie să dispară pentru că sau trebuie restructurate în mod adecvat. Aceasta este deci o primă direcție de acțiune și, uh, bineînțeles, uh, tema persoanelor uh, fizice este un pic mai complicată. Nu spun că vom ajunge la 0% expunere neperformantă, nu, vom analiza situația în care atât băncile sunt implicate, e vorba de o medie de aproximativ 7% și chiar și în aceste cazuri băncile trebuie să-și prezinte planurile de acțiune pentru această expunere neperformantă E vorba de planuri multianuale, de uh, etape care trebuie respectate și uh, în trecerea de la o etapă la altă, banca se află într-o relație mai bună cu uh, mecanismul de supervizare. Bineînțeles, dacă banca își ia angajamentul să o facă, dacă nu, nu e un început prea bun. Nu intrăm acum în detalii pentru a vedea care ar trebui să fie primul obiectiv al nostru, dar e clar că domiciliul principal nu este uh, primul obiectiv al nostru. și pentru cetățeni este o idee bună să se restructureze acest plan și să se renunțe la această expunere neperformantă care reprezintă uh, o, un element de risc care e bine să dispară. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc doamnei Daniel Nui pentru această audiere foarte interesantă. Următoarea va avea loc pe 23 martie 2017. Între timp, uh, Parlamentul va lucra pe marginea raportului pentru Uniunea Bancară, care va fi adoptat în plenară și vom uh, continua și pe alte căi uh, dialogul nostru deschis uh, cu mecanismul unic de supervizare. Mulțumesc! sorry, it's my uh, mistake. We move to point seven. Agree Dragi colegi, trecem la punctul 7, acordul între UE și Canada. Domnul Ferber este uh, raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu subcint. Din 99 avem un acord uh, cu Canada în domeniul concurenței. Acordul a fost uh, renegociat este vorba aici despre schimbul de probatoriu între autoritățile pentru concurență din Canada și statele uh, europene. Vorbim doar despre dreptul concurenței, nu despre dreptul penal. Pe baza acestor informații ar trebui să fie posibilă anchetarea unui uh, comportament uh, care uh, reprezintă un uh, obstacol în calea concurenței, fie în Canada, fie în uh, statele membre ale Uniunii Europene. Acest tratat se bazează pe ideea că toate infracțiunile au un impact global, prin urmare autoritățile trebuie să aibă și ele o acțiune globală. Acordul cu Canada este cel de-al doilea acord de genul acesta pe care îl avem. Avem deja un acord similar cu uh, Elveția, deci un acord cu privire la schimbul de probe. Deci, acordul cu Canada ar fi al doilea pe tema aceasta și cu siguranță vă amintiți că în cadrul audierii doamnei comisar uh, i-am cerut uh, să Uh, fie din ce în ce mai activă în domeniul acesta, să încheie din mai multe acorduri uh, dincolo de cel cu uh, Elveția. Și iată că lucrurile merg în direcția aceasta. Eu vă propun să aprobați acest acord. Eu știu că până la urmă decizia finală este a Consiliului. Noi suntem doar uh, întrebați dacă suntem sau nu de acord. Oricum, procedura este în curs. În cazul în care ni se va da și nou cuvântul, uh, eu vă sfătuiesc să fiți de acord cu acest uh, acord. Uh, de ce? Pentru că acordul acesta, până la urmă, reflectă acordul funcțional cu uh, Elveția. Uh, am analizat deja într-un grup de lucru acest acord și, uh, sau acordul cu Elveția și am ajuns la concluzia că este eficient. Prin urmare, recomandarea mea este aceea de a, de a fi de acord cu acest acord. Mulțumesc! Mulțumesc. Uh, înțeleg că este o procedură prin care trebuie să ne dăm avizul conform 352 din regulament. Alfred Sand, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum a spus deja raportorul, acordul cu Guvernul Canadei în ceea ce privește aplicarea legislației în domeniul concurenței este de recomandat. E vorba de schimb de informații între autoritățile competente referitoare la activități în domeniul concurenței de interes pentru ambele părți. Așa cum ni s-a spus, acordul actualizează și modernizează un acord anterior uh, din 1999. Nu putem spune decât da. Canada este o țară care are aceleași valori ca ale Uniunii, deci atunci când acordul se suprapune peste chestiuni precum protecția dreptului la date personale, toate aceste lucruri sunt lămurite. În primul rând, Consiliul a permis Comisiei să deschidă negocierile pe 9 octombrie 2008, în urmă cu peste 8 ani. De ce a luat atât de mult timp pentru a ajunge la momentul actual? Din câte știu, nu au uh, existat probleme cu încheierea negocierilor. Este o chestiune în principal administrativă. Ambele părți uh, sunt de acord în ceea ce privește convergența legislației în domeniul concurenței. Cred că ar fi trebuit să ne plasăm mai rapid. În ceea ce privește dificultățile și uh, reticențele, cred că ar fi trebuit să fim mai bine informați. Și un ultim punct, uh, trebuie să vedem ce se întâmplă față de CETA, uh, unde s-au spus foarte multe și m-ar surprinde dacă colegii de la Parlament nu ar considera că această dezbatere ar uh, permite o nouă dezbatere legată de CETA. E vorba aici de proceduri care luptă împotriva uh, practicilor anticoncurențiale, așa cum se arată la articolul 17.2. Măsurile luate pentru a pune capăt unui astfel de, de comportament trebuie să fie transparente, non-discriminatorii și să respecte procedurile. Excepțiile de la aplicarea legislației în domeniul concurenței trebuie să fie foarte transparente și informațiile oferite publicului trebuie să fie uh, garantate. Deci semnarea acordului care se află în fața noastră și ratificarea sa sunt complet coerente cu CETA. Acordul actual, deși de natură tehnică, trebuie finalizat pentru a fi mai degrabă integrat în CETA și nu pus în contrapoziție cu acesta. Mulțumesc! Mulțumesc, Cora Van Nutenhoiten. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc raportorului, domnului Ferber, pentru încă un raport și sunt foarte succintă în ceea ce privește comentariile mele. Propunerea este un element pozitiv în cadrul economiei globale, pentru că în ziua de astăzi nu mai există frontiere în ceea ce privește cazurile din domeniul concurențial. Aceasta va duce la o creștere economică și la creșterea competitivității de care avem nevoie absolută. Și referitor la CETA, acesta este un pas în plus pentru o mai bună cooperare, pentru o mai bună protecție pentru consumatori și companii. Dacă problemele sunt detectate mai rapid, atunci canadienii și europenii se vor afla într-o situație mai bună. Mai mult decât atât, salut prevederea referitoare la protecția datelor inclusă în noua parte a acordului. Există însă un element în legătură cu care mai am întrebări pentru că propunerea nu introduce nicio obligație, dar uh, lasă o marjă de discreție în ceea ce privește definirea acelor interese importante. Cred că ar fi important să definim ce sunt aceste interese și cine le definește. Pentru că descrierea mi se pare cam superficială. Este singurul semn de întrebare însă pe care l-am în legătură cu acest acord. Mulțumesc! Mulțumesc și acum din partea GUE. Doamna Bermejo, mulțumesc, domnule președinte. Grupul nostru se opune uh, felului în care funcționează politica uh, concurențială în mod structural. Pentru că interesele acesteia sunt foarte clare oligopolurile sunt din ce în ce mai puternice și un număr important de companii publice sau din sectorul public au căzut în mâinile companiilor private la uh, impunerea autorităților din domeniul concurenței. Aceasta în, dorme, în domeniul uh, siderurgic, al cărbunelui și așa mai departe. Uh, de aceea, uh, politica concurențială nu ni s-a părut niciodată un mecanism de protecție a consumatorilor, ci din potrivă, ea susține interesele uh, marelui capital și nu interesele cetățeanului de rând. Acordul actual UE-Canada în domeniul concurenței aduce foarte puțin în plus din punctul nostru de vedere în ceea ce privește informația sau cooperarea în lupta împotriva marilor oligoporuri uh, private și menține o capacitate de discreție și opacitate în felul în care funcționează autoritățile din domeniul concurenței. Și e oare întâmplător că acest acord apare în același timp uh, cu CETA, care întărește funcționarea oligopolurilor private și va deschide și mai mult sectorul public către capitalul privat de ambele părți ale Atlanticului? Mi se pare că nu e întâmplător, pentru că acest acord întărește și mai mult pe celălalt și aceasta ne întărește și mai mult opoziția față de acest acord. Mulțumesc! Mulțumesc. Dau cuvântul din nou raportorului. Ah. Cineva de la ENF? Aveți cuvântul? Nu știam. Ok, dann darf ich jetzt. Doamna Capăl, deci îmi dați voie să vorbesc. Acordul uh, acesta datează din 1999 prin urmare, nu mai poate fi considerat a fi eficient, dată fiind uh, situația um, transatlantică, noua situație transatlantică. Consider că acordul cu Elveția este un punct de plecare pentru un acord cu Canada și e clar că schimbul de probe trebuie să fie adaptat uh, situației actuale, dar și situației viitoare. Să nu uităm că aproape două treimi din decizi, deciziile luate de către Comisia Europeană în, în dreptul uh, concurenței uh, sau au fost în dreptul concurenței în anul 2013 și 2012. Numărul acestor uh, plângeri și decizii care trebuie să fie luate uh, cu siguranță va crește pe viitor și tocmai de aceea acordul acesta trebuie să fie reînnoit. Iată, am încheiat. Mulțumim, îi dăm cuvântul raportorului. Mulțumesc, doar două uh, comentarii scurte. În primul și în primul rând vorbim aici despre dreptul concurenței și nu despre CETA. Vroiam să subliniez lucrul acesta. Acest tratat uh, nu are nimic de a face cu uh, CETA, care este un alt tratat. Asta în primul rând. În al doilea rând putem uh, purta o discuție principială pe tema dreptului concurenței, dar vreau să vă atrag atenția asupra faptului că Organizația Mondială pentru uh, proprietatea intelectuală în cazul uh, um, serviciilor nu are nimic de a face cu Uniunea Europeană, este o instituție, este o entitate uh, um, independentă. Deci, încă o dată, acest acord se referă doar la dreptul concurenței. Dacă vreți să um, extrapolăm, nu cred că are vreun sens să o facem. Haideți să discutăm, dacă vreți, doar despre dreptul concurenței. Acum, Cora, în ceea ce privește întrebarea adresată de către tine, aș vrea să te ajut, dar nu pot să-ți ofer un răspuns în momentul de față. Un răspuns cu privire la uh, procedurile importante care trebuie să fie, care trebuie să nu fie uitate după cum spuneai tu. Dar oricum mai avem timp să clarificăm lucrurile pentru că uh, oficial n-am primit aprobarea Consiliului pentru, uh, pronun, pentru a ne pronunța. Prin urmare, Cora, sper că o să reușesc să-ți răspund uh, la timp la informație. Mulțumesc. La întrebare. Mulțumim. Încheiem punctul acesta de pe ordinea de zi. Oricum, este un vot simplu, ni se cere consimțământul. Vom reveni cu uh, calendarul pentru vot. Deci, încheiem punctul acesta de pe ordinea de zi și trecem la următorul punct. Iată, vicepreședintele Dombrovskis ar trebui să mi se alăture, mă duc să-l caut. Oh, I welcome Vice President Dombrovskis uh, to this structural dialogue. This is the first structural dialogue with the Vice President since he inherited the financial service portfolio. And Mulțumesc. Iată, avem ocazia acum să continuăm acest dialog structurat și să avem un schimb de opinii pe o serie de elemente relevante pe marginea cărora lucrăm de ceva vreme. Avem toate chestiunile legate de piața de capital, Uniunea Bancară, supervizarea. Înțelegem că a fost o întâlnire a colegiului pe tema PRIPS, de asemenea astăzi și Cred că este o ocazie foarte bună pentru a avea dezbaterea cu dumneavoastră. Am să dau imediat cuvântul domnului vicepreședinte Dombrovskis, um, care este disponibil până la șase jumate după masă, deci vom fi foarte stricți cu gestionarea timpului. Domnule vicepreședinte, vă rog, vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor uh, eurodeputați. În primul rând, Vă mulțumesc pentru această invitație și pentru oportunitatea de a avea acest schimb de opinii. Ziua de astăzi este o zi specială, dominată de rezultatele la alegerile prezidențiale din America și cred că e important să uh, discutăm cu atât mai mult munca noastră, cum să întărim uh, structura economică și să avem o dezvoltare durabilă în Europa. Munca noastră în domeniul financiar se potrivește cu o strategie economică și, ținând cont de nesiguranța sporită, vreau să subliniez aici încă o dată cât de important este să continuăm cu această politică prudentă, macroeconomică și bugetară, realizând uh, reformele necesare pentru a avea locuri de muncă și a pune capăt uh, inegalităților și celorlalte probleme care există. Vom prezenta această abordare în uh, documentul anual pe care îl prezentăm. Acum, în ceea ce privește situația economică, economiile au rezistat Comisia Europeană se așteaptă că toate statele membre să înregistreze o creștere economică la anul. Există în continuare însă riscuri care depind de un nivel destul de ridicat de nesiguranță și factorii de decizie, noi trebuie să oferim susținerea necesară pentru ca această creștere să aibă loc. Aceasta se aplică și sectorului serviciilor financiare. În acest domeniu trebuie să uh, construim pe marginea reformelor făcute deja în ultimii ani, să întărim sectorul bancar, să promovăm noi surse de finanțare și să întărim piața capitalului și Uniunea Piețelor de Capital. Am să încep acum uh, cu Uniunea Piețelor de Capital. În luna septembrie am publicat o comunicare prin care afirmam din nou angajamentul nostru de a respecta planul de acțiune din 2015 pentru a spori ritmul de acțiune în măsura în care puteam. Mulțumim și Parlamentului pentru susținerea pe care ne-a oferit-o în acest proiect pentru a arăta Europei că suntem serioși pentru a construi această piață de capital, contăm pe un prim val de măsuri. Mă gândesc aici la propunerea uh, referitoare la uh, actualizarea regimului prospectului, pentru ca companiilor să le fie mai ușor să uh, emită acțiuni pe piață, pe piețele publice și în ceea ce privește propunerea de securitizare a piețelor prin definirea unui sistem standardizat, transparent și simplu și prin implicarea BCE-ului. De asemenea, am propus să întărim piețele de capital și să susținem investițiile sociale prin modificarea legislației referitoare la fondurile de capital mixt și fondurile de antreprenoriat social. Știu că raportorii dumneavoastră, domnul Iezec, Tang, Salba și Piti Kainal lucrează de asemenea pe marginea acestor acorduri. Propunerile sunt concepute pentru a susține investițiile, pentru a spori finanțarea pentru companiile europene. Acestea pot contribui la redresarea economică a Europei și așteptăm rezultate tangibile pentru a elimina obstacolele existente și pentru a permite fluxul de capital în UE. Și aici aș menționa doar trei dintre ele. În primul rând, dorim să analizăm abordările diferite în ceea ce privește uh, insolvabilitatea în Europa. Comisia va prezenta o propunere în următoarele săptămâni pentru a oferi noi posibilități de restructurare companiilor și vom vedea care sunt regimurile existente, care funcționează și care nu. În al doilea rând, trebuie să vedem cum putem elimina bariera în calea investițiilor. Trebuie să dezvoltăm un cod de conduită care să promoveze bunele practici și avem și propuneri recente în ceea ce privește CCCTB-ul pentru a reduce decalajele existente în sistemele fiscale naționale. În al treilea rând, UE nu are o piață unică pentru pensiile private și aceasta ar putea oferi un uh, complement uh, foarte important pentru stat și pentru pensiile ocupaționale. Consultarea pe care am făcut-o la nivel pan-european tocmai s-a încheiat și acum analizăm răspunsurile pentru a veni cu o propunere de legislație la anul. Dorim de asemenea să susținem și o finanțare durabilă. Uniunea Europeană și-a luat angajamentul să cheltuiască cel puțin 20% din bugetul 2014-2020 pe acțiuni în domeniul climei, și facem eforturi pentru ca și mai multe fonduri uh, verzi ecologice să fie disponibile din partea EFSI. Aceste eforturi însă trebuie să fie însoțite de finanțare publică. Comisia va uh, înființa un grup de experți la nivel înalt tocmai pentru a analiza o astfel de strategie pe viitor. Încercăm să vedem dacă există și resurse de finanțare suficiente pentru investiții. Pentru a crește transparența, am uh, acordat și directiva în ceea ce privește raportarea non-financiară până la sfârșitul anului și acordul uh, recent uh, în ceea ce privește prevederile pentru pensiile ocupaționale care au fost gestionate de domnul Hayes la nivelul Parlamentului. Comisia a lansat și o consultare publică asupra investițiilor pe termen lung și durabile și provocări pentru investitori instituționali. Uniunea piețelor de capital uh, trebuie să dea rezultate și pentru investitorii în detalii. Acțiunile noastre în urma uh, cărții verzi se vor centra pe eliminarea barierelor existente pentru consumatori, pentru a cumpăra servicii financiare peste tot, posibilitatea de a compara mai ușor produsele financiare și mecanisme de rezolvare a problemelor pe piața unică. Aceste servicii vor fi oferite și la nivel transfrontalier. Europa trebuie să profite de fintech și de uh, inovările tehnologice pentru a oferi o mai mare protecție a consumatorilor. Și aici vrem să mulțumim uh, domnului Ludvigson pentru raportul în acest domeniu și vom veni cu o serie de acțiuni uh, cu ocazia sfârșitului de an. Trec acum la sectorul bancar. Noi încercăm să luăm măsuri pentru a întări piața capitalului și în același timp întărim cadrul sectorului bancar european sector care va fi mult mai puternic și mult mai bine capitalizat decât înaintea crizei, lucru care a fost confirmat de ultimele teste de rezistență. Există însă în continuare provocări. Multe bănci uh, încearcă să extinde creditele în economia europeană, care este într-o creștere lentă, cu o inflație redusă și cu rata dobânzii redusă. Există uh, și noi oportunități, dar rămân în continuare provocări pentru modelele de afaceri uh, deja existente. Trebuie să se ofere noi posibilități uh, sectorului bancar și Comisia Europeană trebuie să asigure un mediu de afaceri uh, sigur și eficient. Dorim să întărim Uniunea Bancară și prin propunerea pentru uh, a avea un sistem de asigurare a depozitelor europene și vreau să mulțumesc doamnei Delangă pentru raportul pe această temă. În ceea ce privește creditele neperformante, oferim acum um, uh, consiliere tehnică prin uh, Serviciul de uh, Susținere a Reformelor Structurale. Și aceasta în cadrul semestrului european și recomandările către șase, membre, șase state membre care au fost aferite deja. În această lună, Comisia va adopta și o propunere în ceea ce privește directiva și regulamentul pentru cerințe de capital, um, propuneri care merg în două direcții. În primul rând, să facem față riscurilor existente în sectorul bancar, implementând standarde internaționale uh, recunoscute de Comitetul de la Basel și uh, pentru a oferi noi oportunități uh, businessului european. În al doilea rând, revizuim legislația pentru ca ea să fie mai proporțională. Toate acestea fac parte din încercarea noastră ca legislația să fie cât mai prietenoasă cu putință. ținând cont de munca Parlamentului și în special de raportul domnului Balț, dorim să uh, avem o legislație mai clară în ceea ce privește serviciile financiare. Trebuie să ne gândim la posibilitatea de ajustări care să financeze o economie mai largă și să vedem dacă putem avea o legislație mai proporțională cu obiectivele prudențiale pe care le stabilim. Vom utiliza revizuirea regulamentului pentru cerințe de capital și a regulamentului pentru infrastructura pieței europene pentru a propune câteva schimbări imediate. În același timp, continuăm eforturile pentru eliminarea surselor de risc din sistemul financiar și sperăm să ajungem la un acord până la sfârșitul anului. Trebuie să menținem fondul um, de bani de pe piețe pentru că acesta este un produs uh, care poate fi uh, util investitorilor. Și vreau să mulțumesc doamnei Nina Ghil pentru munca sa în acest domeniu vom face și o propunere care să se bazeze pe reguli europene, în special regulamentul um, pentru infrastructura pieței europene și directiva pentru redresarea bancară. Dorim ca aceasta să fie coerentă cu legislația existentă și să țină cont de caracteristicile specifice ale CCP-urilor și trebuie să ne pregătim în cazul în care lucrurile nu merg prea bine. La anul vom veni cu propuneri în cadrul macroprudențial. Consultarea pe această temă tocmai s-a încheiat, acum analizăm răspunsurile și cântărim argumentele vom uh, face ca acest cadru macroprudențial să fie mai puternic și regulile uh, proporționale pentru ca instituțiile noastre să fie mai eficiente. Am să vă prezint situația și în ceea ce privește PRIPS, pentru că Parlamentul European și-a exprimat nemulțumirea în acest uh, domeniu. PRIPS este o legislație foarte importantă și prima obligație noastră este în primul rând față de consumator. Comisia a analizat rezoluția Parlamentului European pe această temă cu foarte mare atenție. Am lucrat cu autoritățile europene de supraveghere pentru a ține cont de aceste îngrijorări și am trimis propunerile noastre către ESA chiar astăzi. Aceasta va uh, permite să avem uh, noi propuneri pentru RTS uh, cât mai repede cu putință. Comisia a propus de asemenea o extindere de 12 luni pentru regulamentul PRIPS, um, care să permită companiilor mai mult timp de pregătire pentru noile reguli. O facem înțelegând că nu vom redeschide legislația de la nivelul 1. În concluzie, domnilor și domnilor, acesta este doar uh, un exemplu al muncii pe care o avem în domeniul serviciilor financiare. După cum vedeți, încercăm să ajungem la un echilibru cât mai uh, bun pentru a întări piața unică, pentru a crește finanțarea către economia largă, protejând în același timp consumatorii și pentru ca sectorul nostru să fie mai competitiv uh, și dinamic. Aștept uh, să lucrăm și pe viitor pentru ca agenda noastră să meargă mai departe în următoarele săptămâni și luni. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte. Suntem uh, într totul de acord cu această agenda și pot să vă confirm că Parlamentul este de acord să nu redeschidem negocierile la legislația din uh, nivelul 1. Putem începe acum cu intervențiile din sală. În primul rând, domnul Zalma, vicepreședintele nostru. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în spaniolă dacă nu vă deranjează. Da, mulțumesc, domnule vicepreședinte Dombrovskis. În primul rând vreau să vă felicit pentru că ați asumat un mandat și mai important uh, și declarația făcută astăzi uh, ne arată că v-ați asumat uh, responsabilitatea în mod uh, eficace și eficient. Deci vreau să vă felicit pentru aceasta și um, în ceea ce privește rapoartele pe care le-ați menționat de aici de la Parlament, în ceea ce mă privește pe mine, bineînțeles, sunt deschis pentru o cooperare absolută. Aș vrea să vă pun o întrebare legată de actualitate. Ieri a avut loc o audiere cu miniștrii din Spania și Portugalia în cadrul dialogului structurat. A existat aproape o unanimitate uh, pentru a evalua în mod pozitiv acțiunile uh, ambelor țări și unanimitate în uh, sensul de a ne opune eventualei uh, congelări a fondurilor pentru cele două țări și vreau să ne evaluați un pic uh, această audiere care a avut loc ieri în uh, fața comisiei noastre și, bineînțeles, alături de Comisia Regii. Vă rog, mulțumesc. Da, într-adevăr, este un subiect un pic în afara dialogului nostru propriu-zis și într-adevăr, e vorba de acea poziție comună care a fost deja transmisă Parlamentului, președintelui nostru. În sfârșit, domnul Dombrovski. Mulțumesc, Pablo. Cât privește dialogul structural. Da, suntem la curent cu, cu rezultatele acestuia și știm că Comisia a hotărât să nu suspende fondurile pentru Spania și Portugalia. Și asta intră în calcul și când ne formulăm uh, deciziile în continuare. Mă refer la pachetul de decizii care este legat de ceea ce vom publica pe 16 noiembrie. Acolo analizăm situația statelor membre în raport cu regulile din pactul de stabilitate, mai ales Spania și Portugalia, măsura în care ele sunt uh, conforme cu ce a avertizat Consiliul ca fiind uh, deficit excesiv. În orice caz, în Spania știm bine că n-am avut un guvern până de curând, mai mult uh, un fel de guvernare interimară, iar planul nostru, planul nostru bugetar uh, a luat în calcul un scenariu politic de status quo. Însă am primit deja un, o scrisoare din partea Spaniei, din partea lui Ruiz de Guindes, spunând că guvernul său își urmează angajamentele și merge pe linia fiscală conformă deciziei, ceea ce ne dă asigurări, pentru că trebuie să știm asta în momentul în care vom hotărâ în ultimă instanță suspendarea fondurilor. În orice caz vom lua toate aspectele în calcul. Nu mă pot pronunța în privința deciziei Comisiei de săptămâna viitoare, însă vă dau asigurări cum că noi ascultăm toate semnalele transmise astfel Comisiei. Mulțumesc foarte mult și, bineînțeles, că apreciem și noi această atitudine. Domnul Zimon. Danke, Herr Vorsitzender. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am două întrebări. Una referitoare la titrizări și cealaltă referitoare la EDIS. În uh, sectorul acesta al tritizărilor, uh, securitizărilor, se pune problema cât din risc ar trebui să rămână la cel care se securitizează pentru a ne asigura că nu uh, mai pot apărea crize precum cea din Statele Unite ale Americii. În grupul meu se spune că până la 20% din risc ar trebui să rămână în uh, Uh, portofoliul până la urmă al uh, vânzătorilor. Alții consideră că 5% ar fi un procent mai potrivit. Dați-mi voie să vă întreb care este părerea dumneavoastră. Considerați că ar trebui să se uh, purcea de la o diferențiere? De ce vă întreb de diferențiere? Pentru că în Europa, într-adevăr, există mari uh, diferențe. Există un risc mult mai mare în cazul ipotecilor decât în cazul uh, contractelor de leasing, spre exemplu. Vreau să vă întreb dacă am putea să facem diferențe în funcție de tipul de titluri deci am putea să stabilim un risc care trebuie să fie uh, preluat de vânzător în funcție de, de uh, tipul de instrument pe care îl, îl vinde? În al doilea rând, Edis. Edis, doamna de Lange, spune că pentru, în raportul ei spune că uh, pentru o trecere de la uh, acoperirea incompletă la uh, acoperirea completă, e nevoie de un, uh, o tratare, un tratament armonizat al insolvenței la nivel european dumneavoastră sunteți de acord cu această părere, veți face în așa fel încât această armonizare a dreptului privind uh, insolvența să fie uh, transformată în realitate, astfel încât, uh, până la urmă, arhitectura doamnei de Langhe să se transforme și ea în realitate, arhitectura ce vizează EDIS. Uh, questions, so... Da, s-au pus două întrebări. În primul rând, în legătură cu titrizarea și în retenția riscurilor. Da, va trebui să discutăm aceste lucruri de bună seamă, însă propunerea noastră menține abordarea actuală față de retenția riscurilor și se pare că participanții pe piață, băncile centrale, autoritățile de reglementare, miniștrii finanțelor, cu toții par să fie de acord cum că Astăzi aceste măsuri funcționează corect, cel puțin bazându-ne pe ce se spune și rare ori vezi un astfel de consens între un număr atât de mare de părți interesate. Apoi, predecesorii EBA, măsurile de, administrat- de supraveghere a riscului, au spus că nu există dovezi cum că merge, um, dacă s-ar ajunge la 5%, um, atunci uh, ar exista o îmbunătățire suficientă a sistemului sau dacă n-ar fi chiar și consecințe nedorite ale acestei mișcări. Tot așa, și EBA a concluzionat ceva asemănător la sfârșitul lui 2014. Agenția EBA și-a scris uh, un raport în ce privește dezvăluirea, uh, diligența necesară și retenția riscurilor. A spus că retenția riscului este ceva inerent titrizării și a considerat că sistemul din UE funcționează bine. Deci, autoritățile de reglementare, în general, uh, par să spună că sistemul actual pare să dea rezultate în raport cu menirea sa și cam asta propunem și noi. Bineînțeles că așteptăm să vedem cum va arăta și poziția Parlamentului și suntem gata să intrăm într-un uh, dialog deschis, uh, pozitiv, pentru a găsi soluții. Însă vă spun asta pentru a justifica modul în care arată astăzi comisia, uh, propunerea comisiei cât privește EDIS. De când proiectul de raport a devenit, să zicem, accesibil, adică numai de ceva de puțină vreme încoace, având de vedere acest timp scurt, încă nu l-am analizat cu atenție și va trebui să le evaluăm așadar înainte de a comenta și de a trage niște concluzii. În general aș spune că din perspectiva Comisiei noi am subliniat că reducerea riscurilor și partajarea riscurilor trebuie să meargă mână-mână. Bineînțeles că modalitățile exacte pot fi discutate pentru a vedea cum se poate șlefui mai bine această propunere. Domnul Gualtieri, da, trebuie să fie și o propunere solidă din punct de vedere juridic, pentru că altfel nu merge. Doamna Wimber, mulțumesc. Swinburne, mă scuzați. M-am întors de la o conferință unde Eh, am discutat despre revizirea pe care sunteți pe cale să o faceți. Comisia a lansat o consultare publică anul trecut. Multă lume a, a răspuns pozitiv la acest exercițiu. În eh, Emira am introdus o scutire, o derogare specială pentru Uh, fondurile de pensii. Ea va expira, expira în 2016 la sfârșit. Nu s-a găsit încă o soluție de înlocuire. În acest uh, caz, uh, ce se va întâmpla când va apărea noul pachet legislativ? Cum veți coopera cu autoritățile de reglementare bancare pentru ca să uh, stabilizăm sistemele de pensii din Europa și cum s-ar putea stabiliza acest sistem. Da, îmi spune domnul Dombrovski, ceea ce privește revizuirea EMIR. Asta se petrece de anul trecut și am uh, registrat uh, părerile unei game largi de părți interesate, stakeholders, am uh, avut o serie de consultări publice și așa mai departe, am cules dovezi. Și prima concluzie ar fi că, în general, uh, în aparență cel puțin, Emir funcționează bine. Anumite aspecte legate de produsele derivate, de pildă, încă nu sunt implementate pe deplin. Deci, uh, propunerea de revizuire nu este una de substanță, ci mai mult niște modificări țintite care se leagă la, de poverea reglementară, povara reglementară excesivă sau uh, proporționalitatea. Și noi dorim să venim cu aceste măsuri de modificare a EMIR la începutul anului viitor și asta știindu-se că în 2018 va expira această derogare acordată uh, sistemelor de pensii. Încă nu știm cum vor arăta într-adevăr toate aceste lucruri, deci modalitățile practice încă nu au fost definite și deci nu pot să spun mai multe în acest moment și nici să intru în amănunte, însă, în orice caz, suntem la curent și știm că există această derogare pentru fondurile de pensii și ne gândim dacă cumva această scutire, această derogare ar putea fi prelungită. Domnul Jambon. Muchas gracias, señor presidente, muchísimas gracias, señor vicepresidente de la Comisión, por acudir una vez más. Mulțumesc, domnule vicepreședinte, pentru prezența dumneavoastră. Am patru întrebări directe la obiect, fără să le înfloresc. Primele două întrebări se referă la următorul lucru. Se vorbește foarte mult uh, despre faptul că euro e în afara pericolului, dar din când în când uh, piețele au grijă să ne arate că nu e chiar atât de clar și această îngrijorare permanentă nu e deloc bună. De multe ori există o adevărată lipsă de transparență și uh, de rigurozitate. Și mă gândesc la Deutsche Bank, care renunță la testele de rezistență și renunță la criteriile care se aplică tuturor la fel. Deci, uh, nu mai știu dacă Kennedy sau Lincoln spuneau că poți să înșeli pe toată lumea o vreme sau uh, o persoană tot timpul, dar nu și invers, nu pe toată lumea tot timpul. Deci uh, toate aceste zvonuri uh, care uh, circulă tot timpul în legătură cu banca italiană nu sunt deloc bune și cred că ar trebui să dăm dovadă de mai multă transparență. Asta în primul rând. În al doilea rând, ce faceți dumneavoastră sau ce a făcut comisia, ce face comisia în legătură cu consecințele Brexitului asupra dinamicii și uh, finalizării procesului uh, um, de piață unică de capital, Uniune bancară, Fondul de Garanție Unic European și așa mai departe, tot acest pachet. Pentru că nu mi se pare potrivit ca o țară care este pe jumătate înăuntru, pe jumătate în afară, să încetinească ritmul uh, acestui proces. Dumneavoastră faceți ceva în acest sens? Și o altă întrebare. Uh, ce ne spuneți în legătură cu Commission Solvency Initiative? Uh, știu că se fac consultări la ora actuală, însă vreau să vă întreb dacă Comisia uh, are vreo orientare clară, dacă are vreo intenție și mă gândesc în special la acea binecunoscută a doua oportunitate care ar fi, a doua șansă care ar fi foarte bună pentru multe IMM-uri europene. Uh, ok, uh, indeed. Uh... Da. Într-adevăr, s-au pus multe întrebări. O să încerc să dau uh, răspuns acestora. În primul rând, în ce privește rezultatele testelor de rezistență din sistemul bancar, cred că rezultatele sunt foarte clare, cum că uh, sistemul nostru bancar astăzi este mult mai bine capitalizat și oricum este într-o formă mult mai bună decât acum câțiva ani. Însă, bineînțeles că mai persistă oarește slăbiciuni și încercăm să le abordăm. Ați vorbit de anumite bănci. Noi la comisie nu nominalizăm niciun fel de bancă, niciun fel de situație specifică. Dar cât privește metodologia folosită la testele de rezistență, stress tests, știți bine că EBA se ocupă de asta și pe ei trebuie să consultați ca să vedeți care sunt aceste metodologii, ce modalități s-au folosit, însă este foarte clar că băncile trebuie să-și uh, adapteze modelul de afaceri pentru a se adapta evoluțiilor tehnologice și pentru a se adapta schimbărilor din, de reglementare. În ce privește băncile italiene, eu cred că anumite progrese s-au făcut în ultimii ani, s-au abordat chestiunile legate de creditele um, neperformante, s-au existat tentative de titrizare, fondul Atlante, ehm, încercări de consolidare în interiorul sistemului bancar italian și, de fapt, noi lucrăm foarte strâns cu autoritățile bancare italiene pentru a rezolva situația. Cât privește Brexit, bineînțeles este important ca toate statele membre să aibă o abordare constructivă când vine vorba de aceste reglementări, inclusiv din sectorul financiar, dar spune că este un subiect mult mai vast care merge dincolo de uh, ce se întâmplă în sectorul uh, acesta. Cât privește cadrul referitor la insolvență și ce se va întâmpla în următoarele săptămâni. Ei bine, va apărea o propunere pentru o directivă privitoare la armonizarea minimă pentru restructurarea datoriilor, pentru a se da o șansă și anumitor bănci care astăzi nu au. Deci va exista un exercițiu de benchmarking prin analiza și compararea mai multor sisteme de insolvență din statele membre, vom vedea ce sistem merge, care nu merge, ce reforme sunt necesare și vom cere informații mai precise statelor membre referitoare la uh, ce s-a obținut efectiv, câte datorii s-au recuperat, cât de repede au mers și merg în general procedurile de insolvență, etc., etc. Mulțumesc, domnul Papadimulis, Dimitri. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Domnule Dombrovskis, aș vrea să uh, vă salut aici și salut prezența dumneavoastră la comisia noastră. Ați menționat uh, uh, situația din 2015. M-aș referi la ce se întâmplă în țara mea, în Grecia. Acum două zile ați spus în fața Eurogrupului cum că s-au înregistrat succese cât privește situația din Grecia. Se vă refereați la surplusul primar, primary surplus, și spuneați că chiar uh, Comisia are vești bune cât privește creșterea din Grecia și, în general, țintele pentru 2017. Vreau să vă întreb ce prevedeți într-adevăr uh, când vine vorba de finanțele publice și de economia LN pe anul 2017. Apoi, uh, vreau să vă spun că colegul dumneavoastră, Moscovici, a spus că recent că este necesar și posibil să se intre în a doua evaluare a programului uh, pentru Grecia și s-a referit la securarea datoriei Greciei menționată în mai anul acesta cu participarea femeiului și așa mai departe. Sunteți de acord cu această declarație și Comisia face ceva în acest sens? Vă mulțumesc. Domnul Dombrovski, cât privește economia Greciei, care sunt așteptările noastre sau previziunile noastre? Putem spune că mm, Grecia deja s-a întors la creștere economică, dacă este să evaluăm situația de la un trimestru la altul, iar anualizat uh, constatăm o recesie de 0,3 anul la dar se preconizează anul viitor o creștere de până la 2,7%. Deci, iată, creșterea economică se întoarce în Grecia. Ce privește partea fiscală, știm că țintele programului sunt uh, fixate în mod structural, însă ne așteptăm ca anul acesta bugetul, uh, deficitul bugetar să fie um, de 2,5% din PIB și poate că va ajunge până la 1% uh, anul viitor. Deci deficitul bugetar. Ce privește bilanțul structurat? deficitul, uh, balanța de plăți, ne așteptăm ca să se ajungă la până 1,75%. În ce privește datoria, restructurarea acestea, uh, știți bine că s-a discutat acest lucru și la Eurogrup, care a discutat uh, măsuri pe termen scurt, mediu și lung. Continuăm pe baza aceasta și, după cum vă spuneam, Asta se va întâmpla și când vom aborda a doua revizuire. Însă trebuie să subliniez că Comisia Europeană nu este creditorul Greciei. Alte țări europeni sunt în această situație, deci nu pot să spun ce măsuri vor exista, propriu-zis. În orice caz, Comisia va face tot ce posibil pentru a facilita un acord în acest sens. Doamna Scott Cato, Mori. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Dacă nu vă deranjează și să, să nu fiu uh, prea legușidoare, tot l-aș lăuda pe domnul comisar pentru că a acoperit foarte multe uh, subiecte, chiar și Brexitul. Și se spune deja că Brexitul va duce la multe pierderi, inclusiv legislative. Um, pentru Regatul Unit, că se va pierde pașaportul pentru firmele financiare din Regatul Unit și știm bine că nu se preconizează niciun control democratic al acestui proces în această țară și se pare că guvernul conservator uh, își dorește un Brexit uh, dur și bineînțeles că deplâng aceasta pentru că va însemna asta că uh, s-ar putea să părăsim numai spațiul economic european, ci și Uniunea Vamală în ceea ce privește declarațiile recente publicate de Bloomberg. Știm bine că oricum se preconizează niște pierderi. Și, de fapt, și Boris Johnson s-a referit la TTIP, iar Barnier a avut și el o intervenție în legătură cu soarta băncilor în uh, viitor. Vreau să vă întreb ce credeți că se va întâmpla. După părerea dumneavoastră, care ar fi avantajele sau dezavantajele uh, unei, uh, unui uh, acord uh, mai deosebit pentru Regatul Unit în cadrul pieței unice și dacă v-ați gândit deja, dacă ați modelizat deja astfel de scenarii. Da, trebuie spus că Comisia Europeană a reiterat anumite lucruri, dar nu numai ea, spunând așadar că cele patru libertăți sunt la pachet și nu poți alegi una și să renunți la altele. Nu poți să-ți alegi ce vrei a la carte și să mai și fi pe piața noastră internă. Asta este abordarea pe care noi o urmăm actualmente. Acum, nu putem să intrăm în o discuție mai amănunțită pe acest subiect, pentru că, da, Comisia a spus că negocierile vor începe numai când articolul în momentul în care se va notifica declanșarea articolului 50, deci nu vor mai nu vor fi negocieri înainte de asta, deci mingea este în terenul Regatului Unit când vine vorba de notificarea pentru articolul 50. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Marco Zanei nu este, domnul Anemans Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Grupul nostru nu înțelege de cele patru libertăți trebuie să fie atât de strâns legate și de ce trebuie să fie luate la pachet. Adică Regatul Unit uh, oricum era cumva în afara Uniunii Europene. Sper că ați dormit bine azi noapte, că ați luat un mic dejun copios și apoi v-ați uitat la televizor și ați observat uh, ce s-a schimbat în lume între timp. Spun asta pentru că cu toții, când vine vorba de economie și de economia mondială, se știe foarte clar că votul americanilor uh, poate fi văzut ca unul uh, cu totul și cu totul uh, deosebit. În orice caz, nu unul uh, normal, nu unul uh, cu valențe egalitare. Aș avea două precizări, două întrebări. În primul rând, ce privește Basel 3, care vizează internalizarea normelor și standardelor pentru capitaluri, dincolo de integrarea Europei, de federalizarea acestea, E bine, această internaționalizare, această globalizare preconizată de Basel 3, aici eu credeam că dumneavoastră nu doreați să fim prea influențați de americani și să ne trezim cu un model intern. Dar poate că m-am înșelat și poate că nu doriți asta, ci chiar doriți să accelerați ritmul. Uh, okay, on the uh, completion of uh, Basel uh, III, uh, I would say that this... position... ce privește uh, completarea cadrului Basel III? uh, acest desiderat a fost uh, formulat de multe vreme și a fost cel puțin de două ori confirmat de ministrii UE ai finanțelor la Ecofinul din iulie, dar și la cel de dinaintea acestuia, care uh, a avut loc uh, când se știe și s-a arătat foarte clar și subliniem și noi că trebuie să ne menținem în linia trasată de Basel, adică desăvârșirea cadrului Basel 3 nu trebuie să ducă la o sporire prea mare a cerințelor de capital. Asta e una. Și apoi, Trebuie să nu uităm uh, cât e de sensibil sistemul la riscuri, astfel încât băncile să fie stimulate să aleagă uh, modele de afaceri mai puțin riscante, ceea ce se reflectă foarte bine în cerințele de capital. Iar această abordare a fost validată în unanimitate la Consiliul de ECOFIN și pe baza acesteia au loc discuțiile uh, Basel 3 și sperăm chiar să ajungem la un acord în acest sens. Mulțumesc! Colegii știu că mâine vom discuta, vom vota o rezoluție pe acest subiect și da, care chiar merge pe această linie, dar doreați să mai spuneți ceva? Da, mai am un minut. Da, domnule comisar, v-am întrebat ce, să, ce credeți despre ce s-a întâmplat uh, în Statele Unite azi noapte v-am întrebat, mi-ați spus că Basel 3 nu se va schimba, poate că nu se vor schimba peste noapte politicile, dar atmosfera tot s-a schimbat. Ok. Thank you. Uh, Mr. Ockmark. Thank you very much and uh, thanks for your... Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru prezentarea de astăzi. Aș ridica un aspect și anume cum vedeți dumneavoastră creșterea. Spuneți că uh, economiile europene vor fi în creștere oareși cum anul viitor, dar ele sunt uh, într-un astfel uh, dirijate într-un context uh, excepțional din punct de vedere monetar cu ratele dobânzilor foarte scăzute, istoric scăzute. În fine, cât de durabilă este acest curs al lucrurilor? Și în ce măsură politicile fiscale nu vor da apă la moară unor uh, bule financiare riscante? Și cât de mult va crește competitivitatea având în vedere reformele și cât de mult ea este bazată pe niște reforme monetare care, de fapt, nu sunt durabile pe termen lung. Spun asta pentru că, în primul rând, este important să înțelegem acest lucru dacă este să judecăm politicile de reformă în Europeană și în fiecare stat membru în parte. Iar de asemenea, important să înțelegem cât de fragilă este economia noastră în contextul unui nou președinte la Casa Albă, care probabil uh, se va împotrivi acordurilor comerciale internaționale. Deci, cât de durabilă vi se pare această creștere și care ar fi pericolele reprezentate de politica monetară actuală și cât de mult reformele chiar uh, își dau roadele. Mulțumesc pentru aceste întrebări. Cât privește cât de durabilă este relansarea noastră economică. Da, noi, Comisia, uh, spune că, într-adevăr, ne aflăm în al patrulea an al unui ciclu de relansare economică, dar ea rămâne foarte modestă. Trebuie să fie consolidat acest trend și să devină mai durabil. Cât privește politica monetară, chiar Mario Draghi a spus ceva în acest sens, și anume că nu poți să rezolvi probleme structurale într-o economie numai cu politici monetare. Cu aceste politici monetare poți să câștigi timp pentru statele membre, dar acest timp trebuie să fie folosit în mod chipzuit pentru a implementa reformele necesare. Exact de aceea discutăm uh, politici prioritare economice în Uniunea Europeană și am stabilit trei. Dintre acestea, în primul rând, uh, consolidarea investițiilor, pentru că aici stăm prost și avem uh, efecte negative și pe termen mai lung la potențialul de creștere, apoi reforme structurale necesare pentru modernizarea economiilor noastre și apoi avem nevoie de politici fiscale responsabile, pentru că nu poți să ai creștere economică durabilă fără o finanțe uh, responsabile. Deci, uh, acestea sunt lucrurile importante, toate trei. Asta se reflectă și în uh, încheta noastră privind creșterea anuală și aceste lucruri vor figura probabil și în uh, acest document uh, pe anul viitor. Annual Growth Survey. În ce privește cât de mult au progresat reformele, eu zic că da, asta s-a întâmplat, dar e loc și de mai bine dacă ne uităm de pildă la implementarea recomandărilor specifice de țară, noi spunem că s-au înregistrat progrese, unele limitate, cât privește implementarea acestor recomandări specifice de țară. Deci este clar că e loc și de mai bine în ce privește reformele structurale și este exact ceea ce subliniem noi tot timpul în dialogul nostru cu statele membre și anume că implementarea recomandărilor specifice de țară trebuie să funcționeze mai bine. Vă mulțumesc! Doamna Angel, mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, ați spus la New York în octombrie că noi ne dorim uh, o, piață uh, piețe de capital Uh, lichide și profunde și nu dorim bariere. Uh, însă, problema uh, este că majoritatea industriei financiare europene este bazată la Londra. De la Brexit încoace, Comisia pare paralizată, nu are nicio viziune în legătură cu ce se va întâmpla în viitor și mai mult se concentrează pe uh, chestiuni tehnice, cum ar fi regimul de echivalență. Vreau să vă întreb de ce se întâmplă asta. Poate ar trebui să ne concentrăm mai mult pe ocupare și pe ocup- ă, locuri de muncă și pe creștere. Dar se pare că nu facem asta, din potrivă, și s-ar putea să desprindă ideea că UE suferă de protecționism și probabil că n-ar trebui ca Brexitul să împiedice realizarea unor obiective politice foarte importante. importante. Comisia trebuie să dea rezultate. Rezultatele promise de Juncker acum 2 uh, ani și jumătate și nu mai aveți la dispoziție decât încă 2 ani și jumătate. Și în acest context și în acest calendar nici nu știm cum va arăta lumea peste 2 ani și jumătate. Uh, și nici Regatul Unit. Și atunci trebuie să ne mișcăm repede, pentru că vom avea anul viitor alegeri importante în Franța, în Germania și așa mai departe. Și mai avem și noul președinte ales în Statele Unite, care ar putea să ne împingă pe o cale destul de periculoasă. Și atunci, cum să facem să accelerăm obținerea de rezultate? Și apoi, pe scurt, salut comentariile dumneavoastră în legătură cu sistemul bancar. Și pe mine mă preocupă posibilul negativ, uh, impact negativ al discuțiilor Basel 3 asupra uh, economiei UE și mai cu seamă uh, context sau consecințe negative asupra sistemului bancar din Regatul Unit. Nu ar trebui să ne pripim dar și nici să favorizăm un sistem lipsit de transparență. Și atunci ce garanții ne puteți da? Cum că propunerile pe care ni le veți da după recomandările de la Basel vor fi proporționale și nu vor primejdui obiectivul nostru comun de a avea mai multă creștere economică și ocupare. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you uh, very much for those questions. So first... Mulțumesc, Daniel, pentru aceste întrebări în primul și în primul rând, în ceea ce privește Uniunea Piețelor de Capital, ei bine, Comisia Europeană, imediat după referendumul britanic, a venit cu, a publicat o comunicare pe tema aceasta. Am încercat să accelerăm pasul și să fim cât mai ambițioși cu putință. Faptul că una dintre cele mai importante economii europene iese din Uniunea Europeană uh, generează o și mai stringentă necesitate de a crea o piață uh, comună a capitalului. Asta explicam noi. Uh, vroiam să ajungem la un consens cât mai curând cu putință asupra propunerilor făcute de către noi. Ne doream și o colaborare strânsă cu uh, Parlamentul European în, din punctul acesta de vedere. Știm că există o serie de dosare pe care Consiliul deja a luat o decizie până și cu un an în, în urmă. Uh, în schimb, uh, poziția Parlamentului se lasă în continuare așteptată și aceasta este necesară pentru începerea trialogurilor. Deci, există lucruri pe care le putem face pentru a accelera a, pasul. După aceea, când vom veni cu o propunere, uh, o propunere cu privire la cerința de capital, cerințele de capital, vom analiza, bineînțeles, și uh, problema pieței, uh, capitalului și a infrastructurii. Deci, iată, ne dorim să, să facem mult mai mult în domeniul acesta al Uniunii piețelor de capital decât am făcut până în momentul de față. După aceea, întrebarea referitoare la sistemul bancar și la Basel. Știți prea bine care este poziția noastră. E important să se ajungă la un uh, acord bun la Basel și ar fi extraordinar uh, dacă Uniunea Europeană ar putea să vorbească cu, un singur, cu o singură voce. Știți prea mine, Comisia Europeană este doar observator la Basel și Comisia Europeană încearcă să coordoneze cumva pozițiile statelor membre pentru a se asigura că Uniunea Europeană vine în negocieri cu o abordare uh, consecventă și coordonată e nevoie de această poziție pentru că avem nevoie de un acord la Basel, acord care să fie pus în aplicare. Bineînțeles, în momentul în care facem propuneri, asta se întâmplă de fapt întotdeauna, ținem cont de specificitățile europene. Uh, și uh, printre aceste specificități se numără și finanțarea economiei. Deci vom ține cont de lucrul acesta pe viitor, dar mai întâi de toate trebuie să ajungem la un acord echilibrat. Mulțumim, domnul José Manuel Fernandes. Muito obrigado, Sr. Presidente. e também Vă mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles, vreau să-l salut pe vicepreședintele Comisiei și vreau să-i adresez câteva întrebări concrete. În primul rând, care sunt evaluările pe care le faceți uh, pe marginea perspectivelor economice ale Uniunii Europene? Și mă, mă refer uh, de asemenea în special și la zona euro. După aceea, care este evaluarea pe care o faceți asupra viitorului economiei portugheze? Ce uh, perspective um, întrevedeți dumneavoastră pentru anul 2017 și care sunt diferențele sau discrepanțele între bugetul uh, votat în Portugalia și uh, perspectivele pe care le-ați uh, întrezărit dumneavoastră. Uh, de asemenea, vreau să vă întreb cum, care vor fi uh, propunerile concrete pe care le veți face Portugaliei pentru bugetul 2017. Mai întâi de toate, uh, creșterea în Uniunea Europeană și în zona euro. Vă spuneam deja că uh, creșterea moderată continuă am uh, crescut uh, perspectivele de creștere pentru anul acesta, e drept, dar le-am scăzut, am, am scăzut previziunile pentru anul viitor um, cu 0,1 sau avem o creștere de 0,1-0,2%. Deci imaginea de ansamblu rămâne aceeași, avem în continuare o creștere economică modestă, prin urmare trebuie să ne uh, concentrăm pe creșterea economică. În ceea ce privește portul Calia, 0,9% creștere anul acesta și 1,2% pe anul viitor, deci o creștere peste media europeană. După aceea, întrebați care ar putea fi recomandările noastre pentru Portugalia și din perspectivă fiscală. Ei, la întrebarea aceasta aș răspunde următoarele. În primul rând, Portugalia ar trebui um, să păstreze aceeași uh, cale, să nu contracareze uh, eforturile încununate de succes din trecut, de asemenea. Și în contextul acesta nesigur cu care ne confruntăm, este deosebit de important să rămânem prudenți sau să răm, ca Portugalia să rămână prudentă în ceea ce privește politicile macroeconomică și fiscale. Știm prea bine când există nesiguranță macroeconomică, uh, economiile periferice devin din ce în ce mai expuse din pricina fugii uh, dispariției capitalului. Și tocmai de aceea, economiile acestea mici trebuie să rămână cât se poate de ferme în reformele lor și în traiectoria lor macroeconomică. Mulțumim, celălalt domn Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte și mulțumesc, uh, domnule președinte al Comisiei, pentru prezența dumneavoastră aici. Mă alătur domnului Salba, care v-a felicitat pentru această extindere a competențelor dumneavoastră. Vreau să vă întreb în legătură cu EDIS. În urmă cu câteva săptămâni, Comisia a publicat uh, studiul de impact asupra EDIS. Aici, la Parlament, uh, se spune că acest studiu de impact abia dacă uh, identifică o diferență minimă între o acoperire sau o asigurare uh, parțială și una completă. Și aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră. În această dimineață am avut un prim schimb de opinii în legătură cu raportorul doamnei de Lange Reprezentanții comisiei nu au putut uh, participa la dezbatere pentru că nu aveam prea mult timp la dispoziție, dar uh, nu pot să mă abțin, trebuie să vă întreb care este părerea dumneavoastră într-o primă fază în legătură cu această propunere, pentru că comisia, echipa de reprezentanță a comisiei n-a putut să ia cuvântul azi dimineață. Uh, well, uh, first on the uh, structure of uh, EDIS proposal. În primul și în primul rând, structura EDIS. Comisia Europeană propusese să se înceapă cu o etapă de reasigurare. Ce înseamnă asta? Că mai întâi de toate statele membre trebuiau să folosească schemele uh, naționale de garantare înainte de a trece la cele europene. După aceea, al doilea nivel era cel de coasigurare. și ce însemna nivelul acesta? Însemna că o parte dintre pierderi urmau, care trebuiau să fie compensate, urmau să fie achitate imediat de uh, EDIS. Și mm, în timp, uh, procentul acoperit uh, urma să crească de la 20% până la etapa a treia, asigurarea completă, acoperirea completă. Asta este propunerea noastră bineînțeles, rămâne de discutat uh, traiectoria pe care trebuie să ne o asumăm. Cum ne putem asigura, ce trebuie să facem pentru a ajunge la acea asigurare completă despre care vorbește Comisia în propunerea sa. În ceea ce privește reacțiile la raportul, proiectul de raport eh, al doamnei Esther de Lange, uh, Ah, dați-mi voie să vă spun că în continuare evaluăm acest proiect de raport, evaluăm diferitele modalități și uh, vedem sau încel, vom încerca să vedem cum anume propunerile raportarei uh, se pliază sau nu pe propunerile inițiale ale Comisiei. Dar, după cum vă spuneam deja, Comisia Europeană va fi deschisă, va, își dorește să, ajung, să ajungă la soluții uh, de compromis care să mm, ducă la apariția acestei scheme europene de garantare a depozitelor. Dar oricum acest uh, raport mai urmează a fi con, uh, uh, discutat în comisia dumneavoastră. Da, aveți dreptate, discutăm uh, raportul acesta. Din nou, domnul José Manuel Fernandez. Vă mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea următoare depășește cadrul stabilit până în momentul de față sau cadrul discuțiilor purtate până în momentul de față. Majoritatea colegilor din Parlamentul European consideră că um, încrederea trebuie să fie recâștigată, că Ah, de asemenea, legea trebuie să fie aceeași pentru toată lumea. În cartea recent apărută a lui Hollande se vorbește despre faptul că, până la urmă, Franța nu, are, nu e obligată să respecte criteriile pactului de creștere și stabilitate. Vreau să vă întreb dacă V-a lăsat așa o, o impresie proastă com- comentariul acesta sau uh, teza respectivă sau uh, din potrivă uh, știți uh, sau v-a lăsat un gust amar această teză pentru că știți prea bine că un tratament special aplicat Franței ar uh, reprezenta până la urmă un uh, tratament discriminatoriu la adresa celorlalte state membre. Bineînțeles, toate statele membre se pliază în fața cerințelor Pactului de Creștere și Stabilitate. Prin urmare, nu pot comenta cine știe ce propoziții scrise în cine știe ce cărți. Asta este poziția Comisiei Europene, toată lumea respectă aceleași criterii, criterii iar în ceea ce privește Franța, apropo, purtăm un uh, discurs un uh, dialog foarte intens cu guvernul francez și asta încă de la începutul mandatului și pe parcursul discuțiilor am spus din nou și din nou faptul că Franța trebuie să corect, să-și corecteze deficitul excesiv uh, și asta conform deciziei Consiliului până anul viitor. Guvernul francez s-a angajat să respecte decizia Consiliului. De asemenea, vedem uh, că se pregătește un proiect uh, de buget care are drept ambiție corectarea acestui uh, deficit ex excesiv. În continuare, trebuie să mai discutăm impactul anumitor măsuri incluse în proiectul de buget uh, al uh, statului francez, dar oricum angajamentul există și Comisia Europeană se va asigura că guvernul francez își va respecta um, responsabilitățile asumate. Domnul Pereira. Mulțumesc, domnule președinte, vă urez bun venit, uh, domnule vicepreședinte. Două întrebări. În primul rând, creditele neperformante din portofoliile băncilor. Bineînțeles, subiectul acesta este dezbătut de noi de ceva vreme încoace. În ceea ce, sau în comunicarea privind încheierea Uniunii Bancare publicată în noiembrie anul trecut, Comisia spunea că se gândește să vină cu o propunere cu privire la aceste credite neperformante. Dumneavoastră ne-ați spus că prin intermediul recomandărilor specifice pe țară faceți presiune asupra anumitor state membre și ne-a spus de asemenea că încercați să găsiți soluții individualizate uh, Spre exemplu, încercați să găsiți asemenea uh, soluții în colaborare cu guvernul italian. Vreau să vă întreb dacă ne puteți spune ceva despre eventualele propuneri ale Comisiei și vreau să vă întreb dacă vehiculele speciale create de către state și uh, macrocondițiile pentru absor- absorpția creditelor neperformante se uh, sunt incluse în uh, eventualele noastre propuneri. După aceea, în al doilea rând, credibilitatea sistemului de salvare a băncilor. Avem, uh, bineînțeles, uh, cadrul MREL, dar pe lângă acest cadru, Comisia și-a asumat uh, responsabilitatea de a veni cu propuneri uh, Uh, legislative în 2006 pentru uh, propuneri cu privire la capacitatea de absorpție totală a pierderilor. Vreau să puneți prin, această, uh, prin acest proiect legislativ în aplicare standardele interne, internaționale. Vreau să vă întreb dacă calendarul acesta este mai uh, Uh, în continuare valabil și vreau să vă întreb uh, dacă da, uh, de doriți să faceți o fuziune între MREL și TELAC în propunerea dumneavoastră. Bine, în primul rând, creditele neperformante. Într-adevăr, condițiile sunt diferite în diferitele state membre. Cadrul legislativ este diferit, dar cu toate acestea, colaborăm strâns cu uh, EBA, cu uh, mecanismul uh, unic de supraveghere, cu autoritățile naționale și colaborăm tocmai pe tema aceasta a creditelor neperformante. Dar bine, ele sunt în primul și primul rând de atribuția statelor membre și vedem că state membre, unele state membre se ocupă deja de această a, problemă, unele state membre se deschid în fața sau se deschid pe piețe, precum Grecia. În Spania există un alt model, model de Um, partajat până la urmă a riscurilor. Mai avem și uh, modelul ungar în ceea ce privește creditele neperformante. Avem și sistemul uh, italian pe care îl evaluăm în momentul de față. Și în uh, uh, recomandările noastre specifice pe uh, țară, de fapt, încercăm să ajutăm statele membre să găsească soluții individualizate. Ce facem acum? Lucrăm cu statele membre pentru a găsi o abordare uh, armonizată la nivel european în ceea ce privește uh, aceste credite neperformante. Deci discuțiile se, sunt în curs, continuă, deocamdată atât vă pot spune. În ceea ce privește T-LAC, da, confirm faptul că avem, uh, vom veni cu o propunere privind capacitatea totală de absorbție a pierderilor, această propunere va fi uh, publicată peste câteva luni și uh, ea, practic, va acoperi uh, um, angajamentele pe care ni le-am asumat pe plan uh, internațional. Există diferențe, bineînțeles, între TELAC și MRL. Uh, TELAC se, a, se referă de obicei uh, la băncile mari. Dar noi, în orice caz, trebuie să facem în așa fel încât uh, cadrul MREL um, să meargă totuși mână în mână cu TELAC. Deocamdată n-am reușit să creăm această armonizare sau această apropiere, dar mai lucrăm la ea. Mulțumim, doamna Swinburne. Mulțumesc, domnule președinte. Mă întorc la dosarul MIFID 2, uh, pe care l-am votat inițial până în 2014. La cererea comisiei, comisia noastră a adoptat uh, un termen de prelungire a implementării cu un an pentru că suntem în urmă cu termenele. În septembrie am uh, discutat și standardele de reglementare pentru a grăbi procesul. La acea întâlnire, mulți au cerut uh, o adoptare grăbită a RTS-ului pentru a putea adopta în ianuarie 2018 acest sistem. Și sper să putem adopta RTS-ul acesta până la sfârșitul acestui an. Credeți că e posibil sau uh, credeți că veți reveni în fața Comisiei mai târziu? Da, mulțumesc. După cum știți, în cazul MIFID 2 avem deja întârzieri. Vom încerca să evităm întârzieri suplimentare, însă noi considerăm că este perfect fezabil, deci uh, sperăm să putem adopta uh, RTS-ul asupra produselor derivate uh, cât mai repede cu putință și înainte de începerea mifidului ului la începutul anului 2018. Acum, RTS, poziția de limită care atrăgeam o bună parte a dezbaterii, noi am discutat la o întâlnire specifică pe această temă uh, și evaluarea comisiei a fost că propunerea ESMA era una echilibrată. Însă am auzit și părerea Parlamentului, și uh, ne gândim care este cea mai bună soluție cu putință în ceea ce privește expunerea maximă, în ceea ce privește limitele pentru alimente, dar, bineînțeles, e nevoie de un echilibru și aici, pentru că, pe de o parte, spunem că dorim să luptăm împotriva speculei, însă, pe de altă parte, um, se vede că propunerea noastră pentru anumite uh, organizații creează probleme în a gestiona propria lor activitate și în a-și uh, prezerva activitatea. Deci, practic, uh, uh împiedică activitatea normală a acestor uh, organisme și prezintă un risc pentru ele. Iată de ce cred că trebuie să ținem cont și de acest element atunci când vom veni cu o nouă propunere. Oricum ar fi, noi lucrăm pe această temă. Sperăm să putem ajunge la un echilibru bun. Mulțumesc! Mulțumim! Suntem conștienți uh, de faptul că vom veni din nou uh, în fața dumneavoastră cu întrebări uh, pe această temă, pentru că încheiem dezbaterile noastre și în curând vom veni cu feedback-ul pentru comisie. E foarte important să o facem la timp și să putem prevedea Uh, să nu avem o majoritate pentru obiecție, tocmai de aceea suntem atât de meticuloși, dar sperăm să încheiem rapid uh, evaluarea noastră pentru a veni cu o ultimă propunere și pentru a face o echilibrare bună asupra acestui element care este foarte complex, uh, sensibil, după cum știți, știți cu toții. Doamna Vereș, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, aș vrea să vă pun o întrebare în legătură cu fuziunea După cum spuneam, vreau să vă pun o întrebare uh, despre fuziunea între London Stock Exchange, deci bursa din Londra și cea germană. Doamna Vestegar a fost sesizată din punctul de vedere al concurenței și dânsa a spus că va analiza această fuziune în uh, indiferent de consecințele Brexitului. Și se pare că există aici un element, uh, un aspect al concurenței care este foarte sensibil, dar există și încă cel puțin alte două aspecte care trebuie analizate la fel de atent în primul rând, o afacere reglementară și alta de supraveghere. Mai mult, există și cadrul uh, de reglementare și doamna Vestegar, uh, din punct de vedere al concurenței, s-a prefăcut că nu știe nimic, dar nu-l putem ignora. Dacă se realizează această fuziune, aceasta practic va fi cea mai mare companie din punct de vedere al infrastructurii, pentru că ea va fi echivalentă cu uh, o valoare de 25 de miliarde de euro de capitalizare bursieră. Nu mai există așa ceva până la ora actuală. Deci, uh, uh dacă vorbim despre Brexit și spunem că trebuie să respectăm uh, regulile interne, dar uh, practic existența însă și a acestei fuziuni a unei companii de natură de-a dreptul sistemică, practic face ca toată această discuție să fie în van iar um, acordul care a fost impus de Londra uh, face ca autoritatea de reglementare să se afle, să aibă sediul la Londra. Deci dacă ar exista un fel de echivalent al emirului, uh, practic uh, regulamentul arată că în situație de litigiu trebuie să se meargă în fața Curții de Justiție, ceea ce ar fi o problemă pentru Regatul Unit. Cât privește uh, supervizarea, ne dăm seama că uh, existența unei astfel de companii atât de mari, la dimensiune uh, macrosistemică, are un efect direct asupra uh, economiei europene. Deci ce are de gând să facă Comisia în legătură cu acest dosar și nu numai din punctul de vedere al concurenței, pentru că acesta nu este suficient pentru a face o analiză completă a uh, consecințelor unei astfel de fuziuni asupra piețelor europene. Da, mulțumesc. În ceea ce privește această fuziune, Este vorba de o chestiune analizată de uh, colega mea, doamna Vestager, și de Digicom. Uh, și uh, încă nu s-a făcut uh, o analiză exhaustivă, deci nu s-a luat o decizie în acest sens. Suntem de acord că nu e vorba doar de aspecte concurențiale, există și o concentrare a riscurilor, care, o concentrare a concurenței pe care o analizează acum uh, DGCON și probleme de stabilitate financiară și aspecte de reglementare care sunt implicate. Bineînțeles, Serviciul competent vă va oferi un feedback asupra aspectelor relevante, însă decizia va fi luată de uh, Digicom și deocamdată nu pot să fac mai multe comentarii pentru că este un dosar uh, în curs. Doriți o întrebare suplimentară? Mai aveți timp. Da, mulțumesc, domnule vicepreședinte, pentru răspunsul dumneavoastră, dar, bineînțeles, nu este mulțumitor. Uh, din punctul de vedere al DG Concurență și chiar și din punctul de vedere al dumneavoastră și al președintelui Juncker, cred că ar trebui să vă intereseze acest aspect, pentru că până la urmă colegiul în ansamblul său ar trebui să fie interesat de această chestiune. E clar că am toată încrederea față de doamna Vestegăr pentru a analiza problema concurenței, dar n-are nicio competență, să zic așa, în ceea ce privește aspectul de reglementare sau riscul pentru stabilitatea piețelor financiare, aspecte la fel de importante. Și mi se pare că, în calitate de vicepreședinte responsabil de stabilitatea piețelor financiare, cred că dumneavoastră ați putea să cereți avizul Băncii Centrale Europene sau a SRB-ului pentru a vedea ce se întâmplă într-un astfel de caz. Da, e adevărat că uh, se depășește competența um, aspectelor uh, concurențiale. Este un lucru pe care îl analizăm la ora actuală pentru a vedea care este cea mai bună soluție. Și ținem cont de comentariul dumneavoastră, de îngrijorările pe care le-ați manifestat uh, și vom vedea cum le putem um, răspunde. Mulțumesc, domnul Toirer. Eh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Tocmai ați uh menționat-o pe Comisara pentru Concurență. După decizia Comisiei uh, împotriva Apple, două duzini de directori generali americani uh, s-au pronunțat împotriva uh, sau mă rog, au, au uh, apelat la guvernul american uh, pentru ca acesta să facă presiune asupra Comisiei Europene. Deci, iată, vedem că există genul acesta de presiune și din discuții ne dăm seama că unii dintre uh, Până la urmă, unii dintre interlocutorii americani se uită așa cu o autosatisfacție la băncile europene și spun că băncile europene sunt mici, n-au capital, dacă trebuie să sau că nu pot să facă față uh, Uh, concurenței uh, mondiale, altfel decât uh, restructurându-se și restructurările duc la vânzarea unor active și cine anume cumpără acele active, ei, și cumpărători americani. Și dată fiind situația de astăzi și declarația lui Trump, America pe locul întâi, deci Trump își dorește o Americă mult mai puternă, prin urmare, eu mă întreb, oare n-ar fi vremea ca uh, Uniunea Europeană să evalueze uh, cantitatea de reglementări, oare nu sunt prea multe norme, nu sunt prea, nu sunt prea multe dispoziții care trebuie să fie res, respectate și care sufocă până la urmă sistemul uh, bancar. Uh, Uh, și după aceea se pune întrebarea, nu avem nevoie oare de un, uh, o, o comunicare, o strategie de comunicare mai bună? Uniunea Europeană, dacă ar uh, comunica mai bine, poate că ar avea o poziție mult mai clară la uh, Uh, Basel. Deci e greu să se obțină acest glas comun al Uniunii Europene. Statele uh, membre de la bază nu se coordonează și tocmai de aceea vă întreb dacă o strategie de comunicare mai bună din partea Comisiei Europene nu ar putea ia oare să însuflețească aceste discuții uh, comune? Mm. Several uh, questions. Well, uh... Da, au fost mai multe întrebări Aș menționa foarte pe scurt acest uh, caz al Apple, în care era vorba de uh, ajutor de stat, pentru că această companie a avut parte de beneficii selective în conformitate cu acele acorduri fiscale și a plătit uh, mai puține impozite, deci o rata impozitelor mai mică față de alte firme. Și tocmai uh, acest aspect al uh, selectivității, aplicării beneficiului respectiv, uh, este tot cel, cel care a fost reținut de instanță. E vorba aici și de alte situații, de exemplu cele irlandeze, dar ele nu se pot compara, pentru că Comisia spune tocmai că uh, Apple ar trebui să plătească, de fapt, uh, uh, taxa corporatistă din Irlanda. Acum, referitor la Basel. Am făcut deja de două ori comentarii pe această temă. Sunt absolut de acord cu ce spuneți dumneavoastră. e important să vorbim cu o singură voce în măsura posibilului. Ați pus și întrebarea dacă nu avem uh, o reglementare excesivă în anumite domenii și tocmai acesta a fost uh, uh obiectivul nostru uh, când am făcut acea analiză a evidențelor despre care vă vorbeam pentru a vedea ce reglementări s-au adoptat de la criză încoace și pentru a evalua dacă nu am putea atinge, atinge aceleași rezultate împovărând mai puțin uh, legislația, dacă nu putem avea o legislație mai proporțională cu obiectivele stabilite, în special ținând cont de situația IMM-urilor care ar putea raporta în mod uh, regulat sau uh, pentru care s-ar putea scurcircuita accesurile prin legislație. Vom uh, analiza această situație și vom uh, include foarte rapid uh, aceste rezultate în viitoarele propuneri legislative care vor veni. Deci este o întrebare foarte pertinentă. N-ar trebui să existe confuzii, pentru că nu e vorba aici de destrămarea cadrului legislativ, ci de asigurarea uh, stabilității financiare, însă există anumite aspecte unde e clar că se pot face îmbunătățiri pentru a da dovadă de mai multă proporționalitate. Vă mulțumesc foarte mult. Cred că putem încheia aici această dezbatere atât de rodnică și um, uh, au fost multe chestiuni legate și de mecanismul unic de supervizare. și încurajăm Comisia să uh, lucreze pe marginea acestui uh, pilon al doilea, care va fi utilizat uh, ținând cont de cerințe, de ghidul pe care îl așteptăm și de o eventuală soluție față de dilemele existente pentru o mai mare clarificare a legislației. Um, Problema se pune dacă aceasta este o zonă tampon, aceasta afectează comunicarea și dezvăluirea informațiilor către piață, probleme uh, de relație între cerințe și ghid, avem și relația cu autoritățile pe piață care ar putea aplica legislații diferite în funcție de piața pe care funcționează, deci am putea ajunge la situații în care un cadru comun este aplicat în mod diferit în diverse părți și uh, dacă, de exemplu, această, această zonă tampon este comunicată într-o țară și în alta nu, atunci își mai îndeplinește rolul sau nu. Și care este rolul ESMA? Și întrebarea ar mea ar fi dacă Comisia poate uh, juca rolul de a asigura o implementare coerentă peste tot și aceasta pentru a ajunge la o adevărată uniune bancară. Răspunsul nu-l așteptăm aici, dar profit de această ocazie pentru a face acest comentariu Uh, e o chestiune care a apărut și în dezbaterea precedentă cu doamna Nui și dânsa este de acord de asemenea că există o problemă care trebuie rezolvată. Nu știu dacă doriți să interveniți. Da, foarte pe scurt și rapid. Voi uh, vom încerca să uh, ținem cont de această în cadrul directivei pentru cerințele de capital pe care o analizăm. Da, vă mulțumesc foarte mult. Cred că putem încheia dezbaterea noastră. Vă mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte Dombrovskis. Uh, amintesc uh, colegilor, așa cum spuneam și mai devreme, că uh, e vorba de revizuirea fundamentală a, a pachetului bancar. Vom avea votul mâine și E vorba aici de uh, coerența asupra care ne-a, ne tras atenția și domnul vicepreședinte, uh, respectarea angajamentelor uh, uh, pe care le-am luat și uh, creșterea globală a cerințelor de capital pentru a asigura un uh, tratament egal între diversele jurisdicții. Vă mulțumesc foarte mult și încheiem dezbaterea.